Așadar, dragi colegi, cred că putem începe. Dragi colegi, vă salut și vă urez bun venit la reuniunea noastră de astăzi. Fiind dat că este prima reuniune din anul acesta, aș dori în primul rând să folosesc ocazia să vă urez la mulți ani și toate cele bune pentru acest an care a început de curând tot ce vă doriți în acest an 2019 pentru dumneavoastră. Să trecem acum direct la treaba pe care o avem și anume la adoptarea ordinii de zi. Vă întreb dacă sunteți de acord cu ea în forma actuală, aveți dorințe de completare. Dacă nu este cazul, atunci ordinea de zi a fost adoptată în această formă. Trecem la punctul 2, aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 8 uh, noiembrie 2018 și 15 noiembrie 2018. Le găsiți în documentele de ședință. Dacă aveți comentarii în legătură cu ele, văd că nu este cazul. Așa că propun să facem ca de obicei și să considerăm că aceste procese verbale sunt adoptate dacă nu există comentarii sau obiecții până la sfârșitul acestei ședințe. Punctul 3. Comunicări ale președintei. În primul rând vreau să vă informez cu privire la interpretare pe care o aveți astăzi la dispoziție în franceză, germană, italiană, engleză, greacă, spaniolă, portugheză, cehă, estonă, ungară, poloneză, slovenă, bulgară și, desigur, română. Vreau să vă amintesc ca de obicei că această reuniune este transmisă în direct pe internet și vreau să vă informez și că la Secretariatul Cult avem o nouă angajată, o nouă colaboratoare. E vorba de Denis Vaimeca, care a urmat principiul rotației pe care îl aplicăm la noi în secretariat. Dumnezeu este în birou, o salut de la distanță, deci nu este aici în sală. Îi urăm bun venit la noi în echipă și suntem convinși că vom avea o colaborare foarte bună cu ei. Îi urăm în noua ei sarcină foarte mult uh, succes. Aș vrea să vă mai fac un altă comunicare. Între ora 10 și ora 11 s-ar putea să dispar puțin pentru că am o întâlnire foarte importantă pe care n-am reușit să o deplasez. Doamna Boșcor mă va reprezenta aici la prezidiu în această perioadă. Vreau să mulțumesc foarte mult oricum de acum pentru faptul că uh, mă înlocuiește, dar voi veni la timp pentru prezentările priorităților uh, președinției române. Acum uh, o să trecem la votare și o să votăm trei avize astăzi. Aș vrea să trecem direct la vot și să începem cu proiectul de aviz pentru descărcarea de gestiune 2017, bugetul general al UE, Comisia Europeană. Raportor a fost domnul Andrei Zdroievski și vreau să vă întreb mai întâi dacă doriți să mai luați cuvântul. Vă rog, aveți cuvântul. Bardzo króciutko chciałem wszystkim podziękować. Mulțumesc frumos, foarte pe scurt vreau să mulțumesc tuturor. Văd că nu avem prea mult de votat la aceste două avize, ca urmare a um, muncii excelente pe care am făcut-o cu toții. Mulțumesc așadar tuturor celor care au depus amendamente foarte constructive, cum uh, sunt uh, colegii noștri. Mulțumesc tuturor așadar. Vă mulțumesc foarte mult raportorului și desigur și mulțumim uh, raportorilor din umbra și secretariatului și tuturor colaboratorilor care au contribuit la acest dosar și să începem cu votul. Compromisul 1. Cine-i pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 6 prin două părți. Prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 8. <clears throat> Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament oral 1 la amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16. Pentru. Împotrivă abțineri, respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri, nu sunt foarte sigură, deci îl verificăm la 17 s-a deschis votul, vă rog. S-a închis. 10 la 8. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 în două părți. Prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. Atunci partea a doua nu se mai votează, e caducă. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, Respins 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 25 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem direct la votul final, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Geschlossen. S-a închis. 18 voturi pentru și un vot împotrivă, nicio abținere, deci se adoptă. Felicitări încă o dată tuturor celor care au lucrat la acest dosar. Trecem mai departe direct la proiectul de aviz Descărcarea de gestiune 2017. E vorba de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene. Raportor a fost din nou domnul Zdroievski și cred că nu mai doriți să spuneți nimic, așa că trecem direct la vot. Să începem cu amendamentul 1. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 7. Pentru împotrivă, abțineri, respins. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Așa că trecem la votul final. Cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis. 18 voturi pentru, un vot împotrivă, din nou majoritate foarte clară. Felicitări raportorului și tuturor. Acum trecem la următorul vot. E vorba de adoptarea proiectului de aviz instituirea instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională. Raportarea a fost Maria Tereza Jimenez Barbat. Maria Tereza, vrei să mai iei cuvântul? Ai cuvântul, te rog. Nu e nevoie să spun cât de importantă este cultura și chestiunile de vecinătate. Vreau doar să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră care au lucrat la un proiect care cred eu că a avut rezultate excelente. Mulțumesc! Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult raportoarei, mulțumesc și raportorilor din umbră și acum trecem la vot și anume amendamentul 68 e primul pentru, împotrivă, abțineri, respins, 69 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 71 și cu 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 72 pentru, împotrivă, Abțineri respins. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 75 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 76 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 92 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 95 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 96 pentru, împotrivă, abțineri,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 împotriva, abțineri, respins. 103 pentru, împotriva, abțineri, respins. 104 pentru, împotriva, abțineri, respins. 105 pentru, împotriva, abțineri. Aș vrea să-l verificăm pe 105, s-a deschis votul la el. S-a închis. Deci se respinge pentru că e 10 voturi la 10. 106 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 111 în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 115 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 118 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 120 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 124 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 127 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 128 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 129 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 130 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 131 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 132 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 133 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 134 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 135 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 136 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 137 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 138 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 139 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 16. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 142 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 147 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 148 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 149 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 150 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 151 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 152 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 153 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 154 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. șaisprezece pentru împotrivă abțineri, se adoptă. Trecem mai departe la compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotrivă,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 Ba da, 18 la 2, nu știu de ce, mi s-a părut că nu e clar. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 53 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 56 și 9 pentru, împotrivă, abțineri. Se verifică și n-am fost foarte sigură aici, deci haideți să-l uh, verificăm. S-a deschis și s-a închis votul. 20 de voturi la 1. Nu știu ce faceți cu mâinile, dar uh, eu nu prea am cum să văd altfel dacă nu le ridicați. Bine, 57 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Și trecem la votul final. Acum vot cu apel nominal. S-a deschis votul și s-a închis. 17, da, două voturi împotrivă, două abținere, deci o majoritate foarte clară. Felicitări raportoarei. So. Danke auch uh, Ihnen allen. Das Vă mulțumesc foarte mult uh, tuturor pentru că mi-ați ușurat sarcina la aceste voturi. Nu e întotdeauna foarte ușor să poți vota atât de repede. Așa că trecem acum la punctul 7 de pe ordinea de zi. Ich hoffe, dass unsere Gäste schon da sind. Sper că ne-au venit deja oaspeții. liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, dragi colegi, trecem acum la punctul 7 al ordinii de zi. Este vorba aici de un uh, studiu comandat de Comisia Cult și gestionat de Departamentul Tematic, Finanțarea Filmului și Piața Unică Digitală, viitorul acesteia, rolul teritorialității și noi modele de finanțare. Aș dori să urez bun venit domnului profesor Bernd Hugenholz din partea Institutului pentru Legislație privind informațiile din Amsterdam, care ne va prezenta cele mai importante rezultate ale acestui studiu. Rolul ter teritorialității reprezintă tema centrală a acestui studiu, la fel și provocările legate de piață pentru finanțarea cinematografică. Studiul ne oferă și informații importante despre modelele de finanțare ale diferitelor state membre în Uniunea Europeană și analizează provocările cu care se confruntă uh, industria cinematografică în contextul digital și datorită schimbărilor comportamentului um, consumatorilor și evidențiază și noi modele de finanțare. Mulțumesc, domnule Hugenholz, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Aveți la dispoziție circa 15 minute pentru a ne prezenta studiul, după care vom trece la uh, o rundă de întrebări. Aveți cuvântul, vă rog. Good morning. Thank you. Bună dimineața. Mulțumesc frumos, doamnă președinte, pentru amabila noastră introducere. Este o mare plăcere și o onoare să vă prezint acest studiu despre finanțarea filmului și piața unică digitală. și în numele celor trei coautori a acestui studiu, care stau foarte modest în spatele sălii, domnul dr. Iost Port, domnul Hils von Til și domnul Peter Lindhout. Deci, practic, uh, vorbesc uh, aici în numele a patru voci. Structura studiului nostru este identică cu structura acestei prezentări și sper ca măcar unii dintre dumneavoastră să-și găsească timp să citească studiul sau măcar rezumatul uh, acestuia, pentru că această prezentare, evident, este destul de scurtă. Voi trece imediat la principalele probleme pe care a trebuit să le abordăm în studiul nostru, întrebări legate de cercetare. Evident, studiul nostru se concentrează pe finanțarea filmului, atât din partea piețelor de capital, cât și din fonduri guvernamentale. Și principala întrebare pe care a trebuit să o analizăm a fost care este rolul teritorialității și acordării teritoriale de drepturi pentru finanțarea filmului și cum este afectat acest rol de provocările actuale și viitoare economice și juridice. Evident, există o tensiune între uh, Uh, solicitările pieței interne și solicitările de drepturi teritoriale. Prin urmare, acest studiu analizează rolul teritorialității, principalele provocări juridice și economice și consecințele reducerii domeniului de aplicare al teritorialității uh, prin intermediul dreptului comunitar. De asemenea, analizăm modelele de finanțare ale filmului și um, la nivel european și teritorial. Analizăm de asemenea provocările uh, digitale și consuma- uh, comportamentul consumatorilor. Și în sfârșit uh, ne întrebăm dacă există mijloace alternative de finanțare care s-ar putea transforma în politici. Dați-mi voie să trec imediat la primul capitol major care prezintă o analiză generală a problemelor de pe piață și o analiză economică astfel încât să înțelegem de ce producția de film, film depinde atât de mult de finanțarea externă. Am identificat aici doi factori relevanți. În primul rând, investițiile extrem de mari făcute în avans uh, pentru că filmele sunt un, element, un uh, produs foarte costisitor. În al doilea rând, nesiguranța cererii, pentru că este foarte dificil să prezici succesul unui film dinainte. Și aici intră teritorialitatea și finanțarea. În mod tradițional, mare parte a finanțării din film vine din contracte de pre-vânzare care acordă drepturi exclusive de distribuție pe baza drepturilor de autor unor distribuitori individuali care funcționează la nivel național. Asta în schimbul unor sume de bani care finanțează cel puțin parțial filmul. Ce mai vedem în acest capitol economic este că filmele europene sunt în medie mult mai puțin pricepută la a atrage public decât filmele americane. Poate nu este surprinzător, dar tot este deranjant în 2017 că în, sta- în Uniunea Europeană s-au produs de două ori mai multe filme, dar cota totală de piață este mult mai redusă decât pentru filmele americane. Acest lucru se poate explica printr-o serie de factori, dar bariera lingvistică și diferențele culturale din Europa sunt o explicație importantă. În mod evident, foarte fil- multe filme europene nu au economia de scară pe care o au marile filme ă, americane și depinde exploatarea la nivel național, pentru că nu au bugetul de promovare pe care îl au marile filme, ci depind mult mai bune de evaluări bune și de poziții bune în cadrul festivalurilor. În mod evident, aproape toate filmele europene nu ar exista fără o formă sau alta de finanțare publică. Și la asta se referă capitolul 3 al studiului nostru, care definește politicile de sprijinire a filmelor la nivel european și la nivelul statelor membre. Aici am selectat 12 state membre unde am analizat lucrurile. Uh, și vedem în aceste state membre diverse politici de sprijin pentru filme. În 2014, de atunci datează cele mai recente cifre, am văzut că peste 2 miliarde de euro s-au cheltuit în Uniunea Europeană ca sprijin guvernamental pentru industria filmului. Sprijinul direct se oferă de obicei prin uh, uh granturi și împrumuturi uh, preferențiale și un mic procent din acestea sunt uh, rambursate. Există și mecanisme de sprijin public indirect care creează uh, sisteme de uh, stimulente prin beneficii fiscale, de exemplu, și așa numite scheme de reducere a riscului pentru investitorii privați. Și, nu în ultimul rând, distribuitorii și furnizorii de servicii media sunt adesea obligați să investească în producții de film sau chiar să contribuie chiar la finanțarea uh, filmului ca atare și aceasta este o tendință în creștere. Capitolul 4 al studiului nostru se axează pe provocările juridice. În mod uh, obișnuit, producătorii de film se bazează pe granturi, pe acordarea um, teritorială exclusivă a drepturilor de, pentru distribuitori, uh, cinematografe și așa mai departe, la nivel național doar. Însă, evident, acest lucru creează tensiuni pe piața internă, pe piața unică, ea nu-i plac granițele teritoriale artificiale. Într-adevăr, rolul teritorialității în uh, copyright a scăzut treptat în ultimii ani prin intermediul dreptului comunitar și al uh, îndepărtării barierelor teritoriale de pe piața unică. Uh, faimoasa directivă pentru satelit și cablu este un exemplu în acest sens. De asemenea și regulamentul privind portabilitatea, care a fost adoptat cu câțiva ani în urmă și mai recent acest regulament al uh, uh, difuzării online uh, care, este, care tocmai a fost propus și încearcă să pună accentul mai mult pe țara de origine ca abordare în locul teritorialității. În plus, dreptul concurențial european stabilește limite în ceea ce privește exclusivitatea teritorială și aceasta este o altă provocare juridică pe care trebuie să o avem în vedere. Dreptul concurențial interzice, de exemplu, clauze care uh, Um, restricționează vânzările pasive către, uh, către publicul din teritorii neautorizate. În plus, vedem că exclusivitatea teritorială, bazată pe libertatea contractuală, devine tot mai vulnerabilă în fața dreptului uh, concurențial uh, european, pentru că aceste teritorialitate nu se mai poate baza pe drepturile de uh, autor uh, de bază, care erau teritoriale, dar nu mai sunt acum. Iată așadar de unde vine problema. În plus, așa cum discutăm în capitolul 5 al studiului nostru, există o serie de provocări ale pieței, provocări economice, care ar putea afecta finanțarea filmului. Una este deja bine cunoscută, internetul a avut un impact enorm asupra uh, strategiilor uh, de așa numit windowing pentru că fiecare distribuitor, fiecare producător hotăra singur când să fie uh, publicat și lansat un film, uh, iar cu internetul uh, toate acestea s-au schimbat pentru că publicul crește la nivelul internetului pe european, pe, la nivel european și mm, oamenii nu mai înțeleg de ce un film disponibil într-o țară nu poate fi văzut în țara lor ceea ce reprezintă o problemă. De asemenea, am identificat o problemă complet diferită, care are și ea un efect. Cinematografele de artă de care depind foarte multe producători de film european, nu reușesc să atragă publicul tânăr. Vedem, de asemenea, că apariția culturilor transnaționale datorită migrației uh, printre altele, uh, este esențială, într-adevăr, pentru diversitatea culturală europeană, dar nu se împacă cu teritorialitatea și distribuția exclusivă, pentru că aceste grupuri culturale nu sunt neapărat identice cu granițele naționale. În ciuda tuturor acestor evoluții, uh, care pun probleme industriei, vedem că prevânzarea drepturilor a rămâns, rămas o formă esențială de finanțare a filmelor. Și există și noi modele de finanțare, cum ar fi crowdfunding-ul, dar deocamdată importanța lor economică a rămas um, minoritară. Capitolul 6 care mă aduce aproape de sfârșitul acestei prezentări și al uh, studiului nostru. Capitolul 6, așadar, al studiului rezumă pe scurt poziția factorilor interesați, mai ales cei uh, din uh, rândul producătorilor, distribuitorilor, difuzorilor, dintre care probabil mulți sunt astăzi aici. Am uh, examinat în acest sens documente de poziție și comentarii uh, culese în uh, timpul consultărilor Comisiei Europene, de exemplu. Și poate că nu este surprinzător că există un larg consens. Consens că teritorialitatea rămâne esențială pentru contractele de prevânzare se insistă pe libertatea contractuală și există o teamă generală de a lăsa deoparte teritorialitatea. Ce am mai auzit foarte mult este că exclusivitatea teritorială este esențială pentru diversitatea culturală a filmelor europene, lucru care poate fi adevărat sau nu. După părerea noastră, el poate fi combătut de argumentul că dacă se împiedică accesul în toată Europa la uh, um, aceleași filme, uh, are de suferit uh, diversitatea culturală a, a Europei. În sfârșit, recomandări. Și avem mai multe. Cinci, ca să fiu mai exact. Prima se referă la exclusivitatea teritorială. Presupunând că aceasta rămâne o, încă o vreme indispensabilă, noi recomandăm ca Comisia Europeană, responsabilă de dreptul uh, concurențial, să creeze norme specifice în cadrul așa numitelor scutiri în bloc, așa cum s-a întâmplat în alte sectoare, care să imunizeze acordarea exclusivă teritorială a drepturilor, astfel încât aceste clauze teritoriale să poată supraviețui în fața dreptului concurențial. O altă alternativă care nouă ni se pare fezabilă uh, imediat și mult mai atractivă și care nu ar necesita intervenție legislativă ci doar o modificare a practicii contractuale, este trecerea de la exclusivitatea pur teritorială către exclusivitatea lingvistică. Am putea vorbi de drepturi de prevânzare care se referă, să se refere la piețe nu teritoriale, ci lingvistice. Și lucrul frumos în Europa este că avem aproape tot atâtea limbi cât state membre. Astfel, s-ar oferi o alternativă mult mai robustă în fața autorizării teritoriale, care ar fi complet imună considerațiilor de piață internă și drept concurențial, deși, evident, există și consecințe tehnice și contractuale și, da, practicile ar trebui să se schimbe. Alte câteva recomandări în încheiere se referă la schemele de sprijin care ar trebui să se adreseze mai activ uh, realizării unei legături cu grupurile tinere de vârstă și culturile transnaționale. De asemenea, sugerăm re- uh, revizuirea reglementărilor uh, organismelor de finanțare dată fiind uh, evoluția internetului și, în sfârșit, sugerăm ca politicile naționale și europene de sprijin să fie mai selective, acordând bugete mai mari pentru filme mai mici, care să includă și distribuția și promovarea. Atât am avut eu de spus. Vă rog să citiți întregul raport și vă mulțumesc frumos pentru atenție. Ja, vielen, vielen Mulțumim foarte mult pentru această prezentare care cu siguranță ne oferă multe idei la care să ne gândim în continuare, în special și în ceea ce privește finanțarea filmelor, pentru că se pare că dăm mulți bani în acest sens, 4,20 euro per locuitor, n-aș fi crezut, pentru filme care în final nu beneficiază de un mare succes la public și sigur va trebui să reflectăm ce înseamnă asta la urma urmei. Trecem acum la runda de întrebări și răspunsuri și am deja o primă solicitare de intervenție și vom începe cu Helga Trupel. Mulțumesc foarte mult uh, pentru acest studiu și și pentru concluzii și recomandări. Voi începe cu câteva observații și apoi întrebări. Motivul pentru care am solicitat acest studiu a fost acest conflict de obiective de a avea mai multe filme europene bune, dar pe de altă parte, odată cu revoluția digitală, să avem mai mult acces în Europa. Pentru că știm că americanii au uh, mai mulți bani pentru a plăti licențe la nivelul întregii Uniunii Europene și mulți uh, Uh, actori de pe piața europeană nu au banii să facă acest lucru invers. Apoi, în ceea ce privește rolul exclusivității teritoriale, care este în centrul discuțiilor publice uh, care țin de teritorialitate, geoblocking și dumneavoastră spuneați că s-ar putea sau să nu fie adevărat, dar tocmai asta este problema. Trebuie să găsim un răspuns, o abordare aici. Poate ca om de știință puteți spune că s-ar putea sau nu să fie adevărat adevărat, dar noi ca politicieni trebuie să vedem uh, și să găsim uh, bun, bune recomandări în acest sens. Am început cu unul din uh, exemplele recente, filmul polonez Războiul rece. Este un film despre stalinism, despre Occident, povestește o poveste europeană Sigur că s-a vândut prin uh, vânzări anticipate și extrateritorial, dar până acum se bazează pe teritorialitate, pentru că nu avem alt sistem până acum. Și spuneați că finanțări de tip crowdfunding și deplasarea produselor nu sunt suficiente, pentru că nu sunt un model de finanțare sustenabil. Nu știm dacă sunt suficienți tineri uh, sau alții care să apeleze la astfel de uh, modele. Sunt Mm, știu că beneficiază de o anumită atractivitate pentru anumite medii, dar nu cred că acest model de finanțare va funcționa până la urmă. Noi așadar trebuie să găsim alte modele de finanțare care să nu fie uh, cele americane, pentru că știm că finanțarea este foarte diferită. Este o chestiune de ordin politic importantă sunt unii care cred că până în 2025 vom avea statele, europene, statele Unite Europene, dar eu nu cred. Deci vom rămâne la nivel de state membre, că existența acestora și asta înseamnă că trebuie să găsim modele de finanțare pentru a avea filme europene de bună calitate și trebuie să avem și modele pentru a le putea finanța. Și știm ce puțin până acum, neavând suficiente taxe, în acest sens, taxe digitale, de pildă, pentru a colecta suficiente resurse la buget pentru finanțarea filmelor europene. Acum văd că mi-a expirat uh, timpul, din păcate, poate voi mai interveni încă o dată, dar poate ne puteți să da mai multe detalii în ceea ce privește conflictul de obiective, pentru că văd că unul din mesajele dumneavoastră este să finanțăm mai puține filme cu un buget mai mare. Uh, pe alte teme însă nu găsiți recomandări la fel de clare. Mulțumesc foarte mult! Dacă se dorește, putem uh, continua în procedura de tip uh, ping-pong, astfel încât uh, domnul profesor Hugenholz să ne ofere și un răspuns imediat. Domnule Hugenholz, aveți cuvântul. Poate că ar trebui să dau acum cuvântul unuia dintre coautorii mei care ar fi trebuit să fie aici. Deci, um, Mm. dat fiind faptul că mm, partea principală a acestei întrebări se referă la finanțare, am să-i ofer posibilitatea să răspundă. Mulțumesc foarte mult. Întrebarea câte filme ne dorim în Europa este o întrebare de ordin politic sau cultural, la care nu putem da un răspuns în studiu. Ce identificăm este că există o problemă intrinsecă pentru filmele europene, pentru a ajunge la un public pentru că filmele europene depind mult mai mult de obținerea reputației la festivaluri și prin uh, cinematografe culturale. Deci, uh, filmele europene au doar două, trei săptămâni la dispoziție pentru a um, își câștiga o reputație în uh, cinematografe și practic sunt în mare concurență unele cu altele. Sigur că niciun producător nu și-ar dorește să nu facă filme, dar fiecare spune la fel că sunt uh, realizate prea multe filme. De aceea spunem că ar fi bine să avem bugete mai ridicate pentru filme mai puține, astfel încât acestea să poată concura mai bine pe piață și să avem bani suficient și pentru promovare, nu doar pentru producție. Pentru că bugetul de promovare pentru filmele europene sunt mult mai mici decât pentru filmele americane. Este un mesaj important pe care încercăm să-l transmitem. Acum, întrebarea câte filme ar trebui realizate este una de ordin politic. Noi însă am constatat uh, că Numărul de filme produse pe cap de locuitor în țările europene este mai mare pentru țările mai mici. Deci, prin comparație, țările mai mici realizează numai mai mare de filme, ceea ce contravine economiei de piață, uh, economiei de scară și asta exacerbează problema. <laughs> Okay. Möchten Sie noch was ergänzen? Mulțumesc. Mai doriți să completați ceva? Da. Eu cred că avem uh, recomandări foarte concrete pentru principalele probleme și anume teritorialitatea și rolul teritorialității în vânzările anticipate. Acesta este punctul de plecare pentru uh, raportul nostru. Ceea ce constatăm și cred că este până la urmă principala tensiune aici, că toți vrem ca teritorialitatea să supraviețuiască, dar în același timp ne îndreptăm către Europa care uh, îndepărtează teritorialitatea. Asta este situația, sunt forțele pieței interne, că ne place sau nu. Deci, de aceea venim cu o propunere concretă Și atunci să mergem pe o teritorialitate lingvistică uh, mai degrabă decât uh, cea strictă. Mulțumesc foarte mult. Helga, te-am mai inclus încă o dată pe rolul de vorbitor. Silvia Costa, maxim 3 minute. Mulțumesc foarte mult. Sunt dumneavoastră este foarte interesant, care se referă la foarte multe chestiuni în discuție. Uh, pe care le-ați examinat și dumneavoastră în prima parte. Și la nivelul noutăților de ordin normativă uh, care au fost introduse începând din anii 90 pentru a încerca să creăm această sinteză între exigențele pieței uh, digitale și îmbunătățirea condițiilor economice, a competitivității, însă evident că principiul fundamental este și valorific valorificarea diversității culturale și lingvistice și nu de a avea doar un fel de colonialism cultural din partea altor continente care au o forță mai mare. Mie mi se pare am văzut și analizat dumneavoastră până acum și se spune, într-adevăr, că există o supraproducție de produse care nu ajung la un public suficient, o masă critică. Asta și încercăm să facem în programul Europa Creativă, să oferim o mai mare susținere coproducțiilor, mai multă susținere pentru vânzările în um, exterior. Dar acest lucru nu este suficient. De asemenea, trebuie oferită mai multă susținere pentru varietatea lingvistică. Poate că și asta este o modalitate de a depăși această problemă a multilingvismului. În ceea ce privește exclusivitatea lingvistică, pe care o recomandați dumneavoastră. E clar că există piețe lingvistice cu o forță diferită, ceea ce poate duce din nou la dezechilibre. Două întrebări legate de recomandările dumneavoastră. Platformele um, europene de video on demand. Aici uh, concurența uh, la nivel european este destul de mică. Apoi, libertatea contractuală a lăsat mai multă flexibilitate, știind însă importanța modelului actual de afaceri bazată pe exclusivitatea teritorială, însă știind că apare totuși o transformare acestui tip de afacere unde se poate apela la mai multe mijloace de distribuție, în ce măsură se poate lăsa o mai mare flexibilitate productorilor, producătorilor? Însă, la nivel legislativ, putem elabora uh, reguli uh, în cadrul care această libertate contractuală se poate fi desfășurată. <clears throat> Astăzi nu există și tocmai de aceea discuțiile pe drepturile de autor se încadrează aici, ca marile platforme online din Statele Unite să li respecte libertatea contractuală, dar în cadrul unei uh, inițierea unui cadru legislativ pentru a reinvesti în producții. Deci tema nu se referă neapărat la libertatea contractuală și la formele acesteia, pentru că știm că uh, modelul de business nu funcționează mm, și mai mult s-ar crea un fel de dependență totală, fără reguli, față de cei care oferă aceste platforme, dar nu respectă această recunoaștere. O temă foarte importantă. Danke. Herr Stujewski. Achso, Entschuldigung, uh, die Antwort. Vă rog, răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Sunt de acord și am văzut acest lucru și atunci când am vorbit cu producătorii de film și cu distribuitorii, faptul că este nevoie de o soluție flexibilă și de libertate contractuală. Auzim asta tot timpul, înțelegem acest lucru în același timp și cred că acesta este principalul mesaj al studiului nostru și anume că nu putem ignora mediul UE, uh, nu ne putem izola de legislația europeană. Nu putem spune că legislația UE nu se aplică pe această piață și să spunem că teritorialitatea nu este acceptabilă în toate celelalte domenii de comerț, dar aici este. Deci, uh, nu putem ignora acest lucru. E un fapt că teritorialitatea, cel puțin pe termen lung, va dispărea uh, pe o piață unică unde frontierele artificiale nu mai există și de aceea în studiul nostru prezentăm alternative care vin în întâmpinarea industriei cinematografice, ne intrând însă în conflict și cu uh, cerințele pieței interne. Mulțumesc foarte mult, domnul Zdroievski. Trzy pytania w języku polskim. Mulțumesc foarte mult. Aș avea câteva întrebări. În primul rând, aș dori să încep cu un mit care, în mod greșit, continuă să existe în Europa și anume faptul că în um, Statele Unite se realizează producții private, iar în Europa filmele se realizează doar cu fonduri publice, dar în Michigan, de pildă, se cheltuie 2 milioane pentru un film, unde în Europa mai multe filme ajung la această sumă. Deci nu e adevărat că în Europa se folosesc doar bani publici și în America doar fonduri private. În al doilea rând, ar mai trebui să spunem că nu ne place să finanțăm uh, promovarea firmelor. Deci, mm, problema este că bugetul este mult mai scăzut. În America se cheltuie de 10 ori mai mult decât în cazul unor producții similare în Europa. Este într-adevăr o mare diferență și aici am mai multe întrebări. În primul rând, dacă există în momentul de față proceduri legate de interzicerea susținerii publice, pentru că uneori producătorii europeni fac un pas în spate și nu primesc subvenții europene pentru că se tem de acțiuni în justiție din această cauză. Apoi, ce se întâmplă cu protejarea filmelor? Mă gândesc aici în special la drepturile de autor. Tocmai atunci când este vorba de filme care beneficiază de susținere publică. În Franța, de pildă, Um, avem o protecție de 5 ani atunci când este vorba de apariția pe platforme uh, în alte țări. Această perioadă de protecție este de 10 ani când vorbim de vânzarea în afara UE. Există și o politică fiscală în ceea ce privește anumite uh, um, centre ale cinematografiei, ca de pildă Babelsberg, sau există și centre similare în alte țări. Am vorbit de 2 milioane de euro. Sunt prevăzute aici și stimulente fiscale pe care le-ar putea uh, Uh, accesa și americanii? Știm de pildă că producătorii americani au putut beneficia de o astfel de susținere. Mulțumesc foarte mult. Domnule profesor Humboldt, vă rog. For, thank you for all those questions. Da, vă mulțumesc pentru întrebări și, evident, și pentru că ne-ați studiat cu atenție raportul. La prima întrebare vă răspund simplu. Nu, nu am analizat uh, ajutorul de stat ilegal pentru că nu a făcut parte din mandatul nostru. Uh, și vis-a-vis -vis de celelalte întrebări, uh, o să dau cuvântul experților mei, mm, colegilor uh, care sunt uh, specializați pe sisteme de ajutor și pe partea economică. Nu știu care dintre ei vrea să răspundă. În ceea ce privește a doua întrebare, am analizat perioadele de protecție uh, și facem așa legătura și cu întrebarea anterioară legat de flexibilitate. De fapt, aceste perioade de protecție preiau mult din uh, responsabilitatea producătorilor pentru că de multe ori nu le permit uh, o distribuție online sau tratate de precomercializare într-o anumită perioadă de timp. Producătorii așadar uh, consideră că aceste limitări sunt inutile sau dacă distribuția se face mai întâi în cinematografe, iarăși lucrurile se schimbă. Peisajul se schimbă foarte mare astfel încât producătorii au nevoie de o anumită flexibilitate vis-a-vis -vis de această perioadă de protecție. La ultima întrebare, răspunsul este foarte simplu, nu. Cifra este pentru 2014, pentru că este ultimul an pentru care avem cifre agregate și vorbim doar de suport direct, fără stimulente fiscale sau uh, alte scheme indirecte, ci doar fonduri directe, poate granturi, poate împrumuturi sau credite preferențiale, dar acestea sunt uh, rare ori uh, rambursate. Deci uh, cifra poate fi mult mai mare. Din păcate nu am înțeles cealaltă întrebare. Nu vă pot răspunde așadar la a treia întrebare pentru că nu am înțeles-o. Se referea la politicile fiscale, dar atât am înțeles și eu din ea. Poate vreți să repetați a treia întrebare, vă rog. Politica fiscală și sprijinul producțiilor de, de film pentru că sunt șase mari centre de producție europeană și întrebarea mea era în ce măsură sunt acestea capabile să funcționeze respectând cotele de producție, deci sprijin, sisteme de sprijin, uh, sprijin, fonduri publice și scheme fiscale. Babelsberg este un exemplu, unul ideal dar am avut o criză de producție și în Italia și în Republica Cehă. E bine, cine poate da un răspuns? Întrebarea este până la urmă dacă pe lângă susținerea producției mai, poate, mai pot exista și alte subvenții uh, pentru aceste centre cinematografice precum Babel, că în Germania, cine cita în Italia sau altele uh, care să nu depindă de diversele filme. Outside our mandate again. Un alt lucru care nu a intrat în mandatul nostru, uh, am vorbit despre stimulente fiscale în general, însă studiul nostru se concentrează pe finanțarea primară a filmelor prin sprijinirea acestora. Aici, aceasta este o chestiune mult prea specifică. Eu nu sunt avocat pe chestiuni fiscale, nici colegii mei nu sunt și nu cred să fie cineva care are o opinie clară pe acest subiect. Îmi pare rău, dacă vă trimite, ne trimiteți un e-mail, putem uh, analiza lucrurile mai în profunzime. Madame Bild. Mulțumesc, doamna Bild. Uh, micro. Excusez. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule. Cu 4,20 euro pe, uh, per capita și 5 euro în uh, Franța este dificil să sărbătorim atunci când avem mult mai multe firme americane decât americane și totuși ele reprezintă 30% din uh, piața domestică invocați mai multe uh, subiecte, uh, inclusiv calitatea uh, cinematografului și elitismul. Exemplu, partea de uh, piață de firme francofone uh, uh, belgiene uh, este foarte redusă și se vorbește despre calitatea acestor filme și faptul că ele sunt adesea deprimante. În mod general, uh, se vorbește despre producții europene mediocre sau care se uh, creează doar pentru festivalul cum e cel de la Cannes. Îmi amintesc din copilăria mea de un film uh, foarte cunoscut și foarte premiat, unde spectatorii plecau din sală, atât era de plâns. Nu vi se pare și aceasta o parte din problemă? Vis-a-vis -vis de Germania, la pagina 46 spuneți că noul cadru juridic pune accentul pe, cantitate și, de, pe calitate și nu pe cantitate. Am putea să facem din nou legătura cu cinematograful popular, astfel încât popularitatea să nu vrea doar să copieze cinematograful american. Mulțumesc frumos! Vielen Dank. Mulțumesc. Vă rog. Thank you for your uh, for your comments. I... Vă mulțumesc pentru observații. Nu am uh, înțeles și o întrebare printre ele, dar poate uh, domnul doctor Port, colegul meu, dorește totuși să vă ofere un răspuns. Ei bine, Încă o dată, nu spunem că filmele europene ar trebui să fie filme americane sau ca filmele americane. Este o chestiune politică, una culturală și depinde de decidenții politici. Noi identificăm problemele de piață cu care se confruntă filmele europene așa cum sunt ele în prezent și aceștia, acestea își creează singure probleme. Am scris undeva că astfel filmele europene nu au publicul pe care îl merită. Deci cu siguranță nu spunem că Europa ar trebui să facă filme americane Însă, într-un fel, da, suntem la răscruce aici dacă considerăm asta ca fiind uh, film de piață sau film de artă. Și este un model foarte uh, amestecat. Este un lanț de distribuție care conține elemente și de cultură și de piață. Și aceasta este o problemă. Uh, da, nu avem o soluție pentru că soluția vine din uh, ceea ce vrem noi ca societate sau noi ca Europa. Mulțumesc foarte mult, doamna Soidrova. Vă mulțumim pentru prezentare și pentru uh, cercetare efectuată. Există acolo date clare, dar mai ales Uh, date cantitative. Poate, dacă am vorbit și despre măsuri calitative, prezentarea ar fi putut fi puțin diferită. Eu aș vrea să vă întreb ceva legat de principiul lingvistic pe care l-ați menționat, de această exclusivitate lingvistică. Ați spus că ar fi mai bine în recomandările dumneavoastră. Prin urmare, aș vrea să lămuresc puțin lucrurile aici, să vă solicit o lămurire, de fapt. Considerați că principiul teritorial este cauza obstacolelor uh, pentru publicul redus? Eu asta am înțeles. Dacă am înțeles bine așadar, principiul, uh, principiul teritorial este cauza publicului redus și atunci nu sunt sigură de această exclusivitate lingvistică pe care o recomandați dumneavoastră. Nu știu dacă lucrurile ar fi mai, bine, mai bune atunci, dacă astfel am putea crește publicul și îmbunătăți accesul, la, uh, accesul cetățenilor. Așadar, aceasta este întrebarea mea pentru dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Thank you very much. The floor is yours. Mulțumesc frumos, aveți cuvântul. Vă mulțumesc pentru întrebare și pentru observații. De fapt, uh, dumneavoastră, noi, uh, dumneavoastră ne întrebați de ce susținem acest model al uh, lingvistic și ce a rezolva el. Nu cred că studiul nostru spune că modelul existent de exclusivitate teritorială este cauza tuturor problemelor industriei europene a filmului. Ba chiar deloc. Vedem însă că teritorialitatea se folosește ca instrument important pentru a atrage finanțare de pe piață prin acordarea de drepturi exclusive per teritoriu către distribuitori în fiecare țară, pe fiecare teritoriu și pentru difuzorii și um, agențiile care loc, uh, operează într-o anumită țară. Așa au funcționat lucrurile întotdeauna și așa se dorește. Noi nu criticăm acest model ca mijloc de finanțare. Subliniem însă faptul că este posibil ca el să nu fie durabil într-un viitor unde uh, dreptul se îndepărtează de teritorialitate, unde funcționăm în Uniunea Europeană și teritorialitatea nu mai este viitorul, chiar dacă noi ne-am dorit ca ea să fie. Aceasta este problema identificată în studiu și încercăm să o uh, Uh, soluționăm, sugerând alternative care ar face mai mult sau mai puțin același lucru. Însă, în loc să creeze zone exclusiviste teritorial, ar crea zone lingvistice uh, cu drepturi exclusive atașate acestora și care ar putea să supraviețuiască mult mai ușor acestei uh, mișcări către o piață europeană, pentru că piața internă permite și chiar promovează diferențele culturale la nivel comunitar. Și la asta ne-am referit noi atunci când am spus încercați acest model. Economic, sensul este cam același, dar este o alternativă mult mai solidă decât teritorialitatea care, pe termen lung, nu poate fi salvată în fața uh, mișcării către o piață complet integrată. Asta, evident, dacă nu părăsim modelul european, pentru că atunci problema s-ar uh, rezolva. Dar eu nu susțin deloc acest lucru, ba din contră, sunt un puternic susținător al Europei. Este un lucru inevitabil pe care trebuie să-l avem în vedere și noi și industria filmului. Uh, Are cuvântul înapoi, doamna Triple. Mulțumesc foarte mult! aș dori să ne întoarcem la una din tezele importante și anume că acum legea se depărtează de teritorialitate, ceea ce se aplică și la piața filmelor și trebuie să găsim modele noi. Am discutat deja ani de zile posibilitatea de a ne baza pe limbă, pe această exclusivitate. Ce facem însă cu engleza, e întrebarea mea, pentru că Probabil din ce în ce mai mulți uh, europeni înțeleg și pot vorbi engleza. Ce înseamnă aceasta pentru industria filmului? Ce înseamnă pentru un film portughez, pentru țările cu limbi uh, de circulație restrânsă? Poate puteți să ne explicați puțin ce ar însemna exact acest lucru. În legătură cu teza că legea se îndepărtează de teritorialitate, întrebarea pe care vreau să vă pun și știu că sunt foarte multe dezbateri, este dacă pentru nevoile pieței unice digitale cultura și filmele sunt diferite de alte bunuri sau dacă aceleași reguli ar trebui să se aplice culturii ca și mașinilor sau altor utilaje uh, Știți că avem uh, o discuție în cadrul tratatelor uh, industriale și uh, internaționale din cauza excepției culturale franceze, unde foarte multă lume susține că totuși cultura este diferită. Um, geoblocarea a fost la început negată, nu se dorea de către comisarul Ansip, de exemplu, acum se revine asupra ideii. Iar portabilitatea este de asemenea un subiect foarte uh, actual. Există o dezbatere de eliminarea geoblocării, de eliminarea tuturor tipurilor de frontieră, însă problema mea cu acest subiect este că dacă avem uh, măsuri noi de finanțare, funcționează. Altfel nu este responsabil să cerem așa ceva. Nu sunt foarte convinsă de modelul dumneavoastră de a produce mai puține filme Um, există o colaborare foarte bună în Europa și cine să decidă care sunt uh, filmele care trebuie să fie în continuare produse cu mai puțin bani. Nu prea știu dacă trebuie să ne bazăm pe guverne. Clar că trebuie să găsim o nouă instituție care va fi cu siguranță foarte dezbătută, după cum vă imaginați și aș dori să vă rog să răspundeți la întrebarea despre exclusivitatea lingvistică. Ce ar însemna ea exact? Mulțumesc. Thank you for sorry, those, uh, uh sorry. Thank you for uh, those no, because uh, just uh, Îmi cer scuze, am un comentariu care e foarte, foarte legat. Uh, de ceea ce a spus colega mea. Eu vreau doar să spun că dumneavoastră nu ați răspuns la întrebările pe care le-am pus eu la început, care erau exact acestea, cu privire la exclusivitatea lingvistică pentru țările foarte mici. Și a, a doua întrebare, la care n-ați răspuns, specifică și ea, este cum se pot crea condițiile pentru care libertatea contractuală să fie prezentă într-un cadru și să nu există un dezechilibru, mă gândesc aici, între platformele mari, giganții rețelelor uh, și uh, cei pentru care aceste libertăți de contractare nu sunt uh, garantate. Deci nu mi-ați dat răspuns la această întrebare și aș vrea să vă rog dacă puteți să-mi răspundeți totuși. Mulțumesc! Let me first uh, answer one of the questions uh, of... Uh, Permiteți-mi să răspund mai întâi la întrebarea doamnei Trupel. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare, mulțumesc pentru întrebarea adițională pe care a spus-o dumneavoastră, doamnă. Desigur că filmele nu sunt mașini, e evident că noi exact spunem pe dos, spunem că există motive pertinente pentru care trebuie să tratăm cu tratament special aceste filme și acesta este valabil pentru mai multe domenii despre care ați vorbit deja. Ceea ce mai putem vedea este și că probabil este naiv să ne așteptăm că teritorialitatea exclusivă va putea să supraviețuiască în lumea de astăzi. Va trebui să găsim soluții care să poată să răspundă la nevoile acestei uh, noi culturi, uh, artefactelor uh, în domeniul filmului fără să ignorăm, desigur, nevoile pieței interne. Cred că mă repet, dar trebuie să găsim totuși un, o cale de mijloc și aici de aceea noi am propus două soluții. Nu uh, o deportare doar de teritorialitate către exclusivitate lingvistică, pentru că aceasta nu este deloc o abordare revoluționară. Se întâmplă deja în mai multe domenii, pe mai multe piețe, unde, în primul rând, mai multe teritorii, chiar din punct de vedere lingvistic, ele se suprapun, deci s-a creat o naturală înclinație spre criteriile lingvistice datorită suprapunerilor teritoriale. Deci aceasta nu e o soluție. O altă recomandare pe care noi am făcut-o, care e importantă, imunizează, de fapt, industria filmului uh, în fața legii concurenței. Aceasta e una din propunerile pe care noi uh, le-am făcut, să creăm legi speciale, uh, excepții, care să permită um, tocmai imunizarea acestor firme de la legislație, în fața legislației concurenței. Dumneavoastră și doamna Costa ați pus o întrebare specifică, relevantă, în legătură cu trecerea către exclusivitatea lingvistică și care este consecința că pentru limbile mici sunt conținut, însă colegul meu poate să răspundă mult mai bine la această întrebare și vreau să-i dau cuvântul. Da, mulțumesc. Noi considerăm că, de fapt, nu s-ar schimba foarte multe. Pentru că, în momentul de față, filmele din, provenind din țări care nu au o limbă atât de răspândită sunt foarte bune, chiar există țări care produc foarte multe filme, dacă e să o luăm pe numărul de filme pe cap de locuitor. Deci eu zic că trebuie să schimbăm un modelul de finanțare, dar nu către unul bazat pe exclusivitatea lingvistică. Întrebarea pe care a spus-o și ați identificat-o foarte repede este ce se întâmplă cu filmele în engleză. Dacă ne uităm în viitor, probabil ne gândim că licența pentru versiunea în limba engleză va fi întotdeauna licența cea mai valabilă și cea mai valoroasă. Uh, cu, pe măsură ce timpul trece, ea devine din ce în ce mai validă. Avem un grup de cetățeni în fiecare țară care se satisface, de exemplu, cu faptul că are acces uh, doar la versiunea în limba engleză, care nu mai are nevoie de subtitrare, nu are nevoie de dublarea filmelor. Uh, E vorba însă în continuare de un grup destul de restrâns și dacă ne uităm la mecanismele economice din spatele acestor schimbări, de fapt nu avem uh, de-a face cu o problemă atât de mare, nu atât uh, din cauza Brexitului, ci din cauza următoare. Venitul pe cap de locuitor în țările vorbitoare de engleză e foarte ridicat în peisajul european. Și deci, automat această licență e mai valoroasă decât cea portugheză sau cea letonă, de exemplu. Deci dacă ne uităm din perspectiva pieței strict, faptul că vor exista anumite uh, transferuri către o populație care vorbește engleză, dar nu face parte dintr-o țară de vorbitoare de limba engleză, este un uh, plus pentru că, după cum spuneam, pentru țările mici, cu limbi mai mici, nu se va schimba mare lucru în modelul pe care îl aplicăm în momentul de față. Da, vă mulțumesc pentru prezența la această întâlnire. Mulțumim oaspeților noștri și mulțumim și colegilor pentru discuția foarte interesantă pe care am avut-o aici. Vă mulțumim pentru studiul pe care l-ați realizat, pentru că ați venit la noi și punctul acesta de pe ordinea de zi se poate încheia acum. Térjünk rá a következő napirendi pontunkra. Acum uh, propun să continuăm cu ordinea de zi și avem punctul uh, numărul 8. Uh, Propunere de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să devină parte în interesul Uniunii Europene la Convenția Consiliului Europei privind o abordare integrată în materie de siguranță, securitate și servicii la meciurile de fotbal și la alte evenimente sportive. Raportoarea noastră pentru aviz este doamna Emma McClarkin. Până în 24 martie la ora 12 puteți să înaintați amendamente la acest raport. Pe 4 februarie vom vota în comisia noastră și fiind dat că această propunere este legată de raportul din Comisia Libe, la Libe se va vota pe 18 februarie pentru informarea dumneavoastră. Raportoarea de la Libe este Ivon Kaufman și noi am hotărât să terminăm acest proces cât se poate de rapid. Pentru ca până la votul din Comisia Libe să putem încheia lucrările din Comisia noastră. Dar uh, fiind dat că suntem atât de strânși uh, și nu avem uh, atât de mult timp, noi vom putea lucra doar în engleză aici pe documente. Deci comisia noastră va trebui să voteze doar cu da și nu, e vorba de o procedură de avizare și nu putem să schimbăm partea de expunere. Amendamentele nu pot fi uh, înaintate decât uh, pe cale uh, directă. Aș vrea să vă citesc de aici. Scrie că amendamentele nu pot fi acceptate decât în anumite condiții în procedura determinată de către raportor vom avea um, o informare din partea secretariatului nostru pentru ca să știm cum putem face recomandări. Vreau să dau cuvântul raportoarei și vreau să-i rog pe colegi dacă vor să ia cuvântul mai întâi raportorii din umbră și după aceea toți ceilalți deputați. Aveți cuvântul. Thank you, madam. And dear colleagues, um, sport safety is a paramount Mulțumesc. Uh, siguranța sportului este esențială atât pentru fani cât și pentru personal. Nimeni nu ar trebui să se uh, îngrijoreze pentru huliganii violenți sau pentru problemele stadioanelor pe care merg în secolul al XXI-lea. Și este evident că mediul poate fi îmbunătățit radical, astfel încât să se îmbunătățească și atmosfera de pe stadioane. Astfel s-a creat și uh, condiții pentru în, uh, sporturile competitive. De exemplu, uh, Engli- uh, Premier League din uh, Marea Britanie a devenit ceea ce este astăzi doar pentru că a rezolvat problema huliganilor, care era cunoscută drept boala acestor stadioane. Uh, Aici, la stadionul de uh, Hazel din Bruxelles, uh, la Cupa Europeană între Liverpool și Juventus, un grup de fani a trecut un gard care i-a se, îi separa și fanii au fost uh, efectiv călcați în picioare de aceștia. un zid s-a prăbușit atunci și 39 de persoane au murit, 600 fiind rănite. În acest context, context Consiliul Europei a redactat Convenția Europeană privind violența spectatorilor, asta încă din 1985. Convenția a intrat în uh, vigoare la șase luni după dezastru de la Hazel și voia să controleze comportamentul spectatorilor, asigurând totodată siguranța acestora la evenimentele sportive și acest lucru s-a făcut prin dispoziții de identificare și urmărire penală a celor care fac probleme și prin cooperare internațională a autorităților sportive și a forțelor de poliție. Un comitet permanent a monitorizat punerea în aplicare a acestei convenții uh, format din experți naționali de la Consiliul Europei și statele membre și o serie de observatori din partea autorităților sportive, Interpol și asociațiilor de suporteri. Uh, în aceste decenii au devenit tocmai experimentați și au considerat că aceste dispoziții nu mai sunt actuale. Ele, ei au făcut recomandări pe baza revizuirii acestei convenții pe care noi o discutăm astăzi și Parlamentul trebuie să o aprobe pentru ca ea apoi să fie ratificată de Consiliu. Revizuirea Convenției Consiliului Europei privind uh, o abordare integrată în materie de siguranță, securitate și servicii la meciurile de fotbal și la alte evenimente sportive necesită o abordare uh, a tuturor agențiilor unde uh, toți, cu toții să lucrăm împreună, cooperând, pentru ca fotbalul și alte evenimente sportive să fie sigure și uh, să poată participa toată lumea la ele. Asta înseamnă că um, chestiunile se suprapun la mai multe niveluri și ele nu pot fi tratate izolat și puse în aplicare eficient de către o singură agenție. Este necesară o abordare holistică. Și majoritatea punerii în aplicare este lăsată la discreția statelor membre ale Consiliului Europei. Însă o dispoziție se referă la stabilirea unui punct național de informare pentru fotbal care să fie un uh, singur punct de contact pentru schimb de informații și cooperarea poliției la nivel internațional. Aceasta este o convenție bună care actualizează și consolidează Convenția din 1985 în epoca modernă. Iar în raportul meu solicit Comisiei Libe Uh, să recomande aprobarea Parlamentului. Cred că este bun argument pentru reactualizarea și extinderea uh, uh, teraselor care au fost interzise uh, în urma unui alt dezastru din 1989. Este clar că infrastructura modernă și poliția sunt mai mult decât capabile să soluționeze problema, așa cum se întâmplă cu foarte mare succes în Germania, de pildă. Și în cadrul punerii în aplicare a convenției, statele membre trebuie să se gândească dacă și în ce măsură um, tribunele cu stat în picioare pot fi integrate. Prin urmare, susțin, rog colegilor să îmi susțină avizul și sper ca statele membre să ratifice convenția și să continue să lucreze cu suporterii din toată Europa pentru a, a se asigura că siguranța rămâne o prioritate. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult și acum aș dori să le dau cuvântul raportorilor din umbră în numele PP. Domnul Samurakis nu este aici și cred că nici nu a dat mandat nimănui să-i prezinte opinia. Bine, atunci mergem mai departe. Domnul Niecov de la S și D nu este nici dumnealui în sală. Deci, nu văd niciun raportor din umbră în sală, așa că toată lumea poate să ia cuvântul. Cine dorește poate să vorbească. Cine dorește, vă rog. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc și raportoarei. Uh, în formă, Convenția din 1989 uh, a fost deja ratificată din Franța, de Franța pe fond uh, securitatea trebuie abordată împreună cu asociațiile de suporteri. În uh, Franța, din legea din, uh, în urma legilor din 2011 și 2016, uh, asociațiile de suporteri sunt printre cele mai controlate. Se vede asta în Franța și în Regatul Unit în urma interdicțiilor repetate pe stadioane. Dar cine sunt autorii violențelor atunci când ele există? De fapt, este o mică minoritate externă. Plus, o a doua amenințare, terorismul islamic. În acest context, stigmatizarea suporterilor ca fiind potențiali uh, uh, agenți problematici atunci când de fapt uh, aceștia sunt alții, mi se pare contraproductiv și de aceea uh, mă alătur oricărei propuneri care vrea să returneze acestui sport caracterul său convivial. Notez că chestiunea tribunelor în picioare este o problemă atât în Franța cât și în, state, în Regatul Unit. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Domnul Necov a venit și aveți cuvântul, vă rog. Здравейте, колеги! Извинявам се за къс... Bună dimineața, dragi colegi! Vă rog să mă scuzați. Vis-a-vis de acest dosar, trebuie să vă spun că această convenție este un act juridic, astfel încât ea face să fie obligatoriu pentru agențiile publice și private să coopereze. Vorbim despre Convenția 120 din 1985 după tragedia de la Heisel, unde au murit 39 de oameni. Acum trebuie să facem față provocării, fiind atenți la trei elemente importante: siguranță, securitate și servicii. Toate sunt la fel de importante pentru evenimentele sportive și pentru reușita meciurilor și pentru ca acestea să fie plăcute. Evident, nu este doar răspunderea statelor membre. Toate agențiile implicate și factorii interesați și, evident, Consiliul Europei trebuie să joace un rol. Aș dori să subliniez și importanța programului Erasmus Plus și a altor acte la fel de importante. Trebuie să punem accentul pe abordarea integrată și pe consolidarea cooperării împotriva violenței, să ne axăm mai mult pe prevenție și nu atât de mult pe ceea ce se întâmplă după comiterea unui act de violență. Cred totodată că trebuie să sprijinim consimțământul Parlamentului astfel încât statele membre să devină parte la convenție. Mulțumesc! Köszönjük szépen, és akkor... Vă mulțumesc. Domnul Diaconu. Grazie, io ringrazio naturalmente relatori e shadow Doamna Costa ia cuvântul. Văd, uh, mulțumesc foarte mult uh, raportorilor din umbră pentru aprofundarea acestei revizuiri a convenției. Trebuie să vă spun că e destul de trist să vorbim despre sport și întotdeauna să vorbim despre violență, despre riscuri pentru sănătate, pentru securitate, pentru viața oamenilor. Și pentru că aceasta trădează până la urmă valoarea pe care o are sportul și faptul că um, fotbalul să fie legat mereu de aceste concepte ar trebui să ne pună pe gânduri pe toți cei care participă oarecum la acest sport important pentru că prea mult a crescut dimensiunea comercială și economică a acestui uh, sport și a slăbit în același timp, cu siguranță, un element tipic al sportului, și anume faptul că practicarea sportului este un act de prevenție împotriva violenței și tocmai că această falsă manifestare a fanilor prin evenimente grave de violență, cum s-a întâmplat și în Italia, s-a transferat practic o atribuție a organizațiilor criminale pe acest sport. De fapt, organizațiile criminale vor folosi și folosesc uh, aceste ocazii sportive pentru a se exprima prin violență. Deci nu are nicio legătură de fapt cu sportul. E un comentariu pe care vreau să-l fac pentru că suntem aici pentru ca să încercăm să re- reducem un fenomen uh, foarte regretabil încă de la rădăcini. Mi se pare importante două puncte la revizuire. În primul rând, trebuie să mergem dincolo de pura cooperare între poliții, prevențiile regulilor și uh, cred că transferul la nivel european în baza articolului 165 al tratatului este esențială. Trebuie să punem în comun aceste capacități, aceste măsuri. Foarte important este să ne gândim și la felul în care putem proiecta, gestiona și uh, partaja regulile în construirea stadioanelor, de exemplu, de fotbal, dar și în abordarea pe care o avem uh, la intervențiile polițienești. Avem și la um, Interpol o metodologie comună, prevenire comună și mă gândesc și la supravegherea prin camerele video, care trebuie să fie garantată peste tot, pentru ca să putem uh, verifica care sunt autorii după aceea. Alt aspect foarte interesant este cel al prevederii unei abordări mai integrate între diferitele momente. Adică nu trebuie să avem o separare a momentului proiectării în care să nu se discute despre securitate, responsabilitatea societăților sportive. Se vorbește prea puțin despre ele și mi se pare că trebuie implicați toți, toți acești, uh, uh, acești actori importanți în domeniul sportului de la început. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Diaconu doamnă președintă. Uh, nu sunt nici microbist de fotbal, nu sunt nici uh, sportiv, însă uh, observ cu foarte mare atenție ce se întâmplă și deja ne aflăm în fața unui fenomen care a început întâi izolat, întâi în Anglia erau vestiți huliganii din Anglia și vedeam fiecare dintre noi de la distanță acest lucru, încet, încet s-a împrăștiat acest fenomen, a început să apară prin toate țările Europei și nu numai în fotbal. De aceea, cred că e prea puțin să privim acest fenomen numai în relația directă cu fotbalul, cu meciurile, mă rog, de fotbal, pentru că, la un moment dat, și am văzut asta nu numai în țara mea, dar și în țara mea, când niște oameni în spațiu public politic cer aviz sau nu cer aviz, să facă o manifestație, să spună opinia politică, o zi e bine, două zile la fel, trei zile la fel, până când, după o zi, două, apare o masă de oameni violenți care schimbă dintr-o dată povestea normală, firească, într-o agresiune, într-o nebunie întreagă, și acești oameni au o singură temă. Aproape că ignoră tema existentă, tema politică, tema de opinie existentă, o ignoră, au o singură problemă, să se bată cu jandarmii. Deci putem discuta pur și simplu de violență în sine. Artă pentru artă, ca să spun așa. Violența și atât. E foarte adevărat că în orice colectivitate există o masă, sunt niște oameni de tipul acesta, care sunt separați, disparați, sunt violenți în familie, poate pe stradă, accidental sau în uh, altercații auto, de stradă, orice. Însă, cu această ocazie au început să se strângă, să devină violenți în grup. Deci problema este o chestiune de vinovăție colectivă și nu individuală. Faptul că sunt vizionate camere, uh, persoane detectate ca atare, ca fiind potențial violenți pe stadioane, e prea puțin. Câtă vreme ei sunt deja asociați, sunt grupați și funcționează coordonat, ca niște forme de trupe, dacă vreți, exagerăm puțin, paramilitare. Adică au un fel de pregătire specială anterioară pe care o practică cu această ocazie, nu pentru fotbal neapărat, sau nu numai pentru asta, doar ca să se bată. Deci dacă fenomenul e atât de periculos, după părerea mea, și apare din ce în ce mai... și se dezvoltă, și apare în zone în care n-ar trebui să apară. Repet, nu în fotbal, în locurile publice unde se întâmplă discuții, mă rog, opinie publică în, în formă colectivă. Deci este extrem de grav. Și atunci, probabil că ar trebui privit acest fenomen prin prisma asocie, asociațiilor existente. Vinovățiile trebuie asumate de asociații, în primul rând, și abia apoi de indivizi. Cu asociațiile se poate lucra, asociațiile pot să fie pedepsite, sancționate, interzise, etc., etc. Deci fenomenul este extrem de periculos și ar trebui, mi-aș dori să îi se dea importanța cuvenită, pentru că devine din ce în ce mai grav. Vă mulțumesc! Köszönöm szépen, és akkor Zver kolléga. Mulțumesc foarte mult. Și acum domnul Zver are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu susțin uh, amendarea acestui acord și pot să-i promit raportoarei toată susținerea mea. Vreau să-i asigur și pe raportorii din umbră de același lucru. Îmi amintesc de evenimentul foarte trist de acum 35 de ani din Belgia, când s-au certat două cluburi și uh, s-a ajuns la un număr inadmisibil de victime. Însă acela a fost un moment de răscruce, pentru că de atunci statele membre dar și alte state, nu numai cele din Uniunea Europeană, au început uh, să trateze problema aceasta foarte serios și s-au făcut multe modificări. Este totuși de remarcat cum uh, marea Britania a reușit să abordeze problema destul de eficient. Nu mai, uh, nu mai era nevoie să se pună garduri pe stadioane, așa cum era înainte foarte obișnuit și siguranța a fost totuși garantată pe stadion. De ce? Pentru că tocmai s-a abordat um, problema general și modelul acesta a reușit să se răspândească și peste tot în Europa și în lume și putem constata acum cu bucurie că probleme atât de mari, așa cum am avut înainte pe stadioane sau la alte evenimente sportive, nu s-au mai repetat. Aceasta înseamnă că problema poate să fie bine limitată și în alte state s-a întâmplat același lucru în legătură cu crizele politice și sociale care s-au uh, oglindit după aceea în uh, evenimentele sportive. Dacă însă comunitatea ia măsurile care trebuie, violența poate să fie îngrădită. Istoria fanilor de fotbal e foarte interesantă și în fosta Iugoslavie am trăit același lucru de fiecare dată când două cluburi mari de fotbal se întâlneau pentru ca să se înfrunte. Uh, pe stadion, s-au creat comunități de microbiști care uh, au adus o tentă de violență mai mult sau mai puțin. În Iugoslavia, un club de fotbal era susținut de către poliția, era supravegheat de poliția secretă civilă și al doilea club era supravegheat de serviciile secrete ale armatei. Deci, pe total, am putea spune că poliția avea, de fapt, uh, în, uh, sub control aceste cluburi, dar lucrurile s-au mai schimbat cu timpul. Important este însă că um, am reușit să introducem o politică generală în toate aceste abordări. Eu am văzut chiar un uh, film despre istoria huliganilor și uh, liderii acestor cluburi erau integrate în uh, activitatea clubului. Și încet, încet, uh, situația se normaliza. Comunitățile de microbiști nu trebuie să fie văzute numai ca pe un corp uh, străin care trebuie să fie gestionat cu violență, ci ca pe o parte normală a uh, vieții sportive, dar ele trebuie să fie implicate în activitatea cluburilor sportive. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult și acum aș dori să întreb uh, dacă de la Comisia Europeană este cineva aici, dacă doriți să-i luați cuvântul, vă rog. Thank you, Madam Chair. The Commission is represented by uh, DG Home Affairs. Mulțumesc. Uh, reprezint uh, DG Afaceri Interne și DG EAC. Sunt uh, șef afaceri juridice în DG Home. Așadar, doamnă președinte, foarte pe scurt, Comisia apreciază poziția pozitivă vis-a-vis -vis de avizul, poziția pozitivă a avizului raportoarei, doamna McClarkin, și apreciem totodată observațiile constructive ale raportorilor din umbră și altor membri ai uh, Parlamentului. Ne bucurăm așadar că avem un aviz pozitiv și sperăm ca acesta să fie uh, sprijinit și de Comisia Libe în 29 ianuarie și apoi în 18 februarie astfel încât în cele din urmă să obținem uh, consimțământul Parlamentului European care va permite Consiliului să adopte decizia și să accelereze procesul de ratificare pentru acele state membre care așteaptă la coadă să ratifice convenția. Mulțumesc frumos! Köszönjük szépen, és akkor visszaadnám a szót az előadónak, Emma McClarkinnak. Da, vă mulțumesc foarte mult și acum îi dau cuvântul în final doamnei raportor. Well, thank you, dear colleagues. Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru interesul, grija și atenția acordată acestei chestiuni extrem de importante a siguranței în cadrul evenimentelor sportive. Trebuie să facem tot ce putem pentru a ne asigura că suporterii se simt în siguranță pe stadioane și se pot bucura de sport în forma sa cea mai pură. Vrem să susținem valorile sportive, așa cum le-a menționat doamna Costa, dar totodată să se simtă oamenii în siguranță. Și haideți să ne modernizăm, să ratificăm această convenție, să ne asigurăm că oamenii pot să susțină cu pasiune uh, sporturile care le plac. Uh, cred că va fi ultimul meu raport în cadrul acestei comisii. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul vostru. Sportul a fost o mare pasiune de-a mea și atunci e cumva potrivit că ultimul meu raport se referă la sport. Sper să uh, susținem în continuare raportul acolo la, uh, sportul acolo la firul ierbii și încă o dată vă mulțumesc pentru tot sprijinul și sper să sprijiniți la fel și convenția. Mulțumesc! Köszönjük szépen, és Vă mulțumim foarte mult pentru raport. Aș vrea să vă mai informez uh, încă o dată cu privire la termenul de depunere a amendamentelor 24 ianuarie la ora 12. Acum o să facem o mică pauză de 5 până la 10 minute și la ora 11 fix, chiar la 11.00 vom începe reuniunea noastră și vom asculta prezentarea priorităților președinției române. Mulțumim!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 Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, putem continua ședința noastră și este o deosebită plăcere pentru mine să pot ura bun venit aici la noi în comisie președinției române, reprezentată de către Ministrul Educației Naționale, doamna Ecaterina Andronescu, de către domnul ministru al culturii și identității naționale, domnul Valer Daniel Breaz, și de către ministrul tineretului și sportului, domnul Constantin Bogdan Matei. Vă urăm tuturor un bun venit călduros la noi în Comisia pentru Cultură. Brexitul a plasat Uniunea Europeană în fața unei provocări enorme și faptul că președinția dumneavoastră va fi cea care va trebui să se ocupe de acest dosar nu este cu siguranță un lucru simplu. În plus, mai trebuie să vă ocupați și de alegerile europene care vor uh, avea loc tot pe președinția dumneavoastră și pe lângă aceste două provocări aveți multe dosare legislative la care trebuie să ajungeți la un compromis între Consiliu și Parlamentul European pentru a le finaliza. Din păcate, Comisia a prezentat destul de târziu programele și propunerile sale pentru uh, CFM, pentru cadrul financiar multianual, pentru Erasmus, pentru Creative Europe, Europa Creativă și Corpul de Solidaritate, ceea ce pentru noi uh, este destul de regretabil, ceea ce înseamnă deci că trialogurile vor putea să aibă loc probabil abia în următoarea legislatură, dar Chiar și așa, eu cred că în domeniul culturii, al educației, audiovizualului, tineretului și sportului sunt multe de făcut pentru președinția dumneavoastră și mă bucur să vă ascult. O să aveți cuvântul fiecare dintre dumneavoastră 10 minute și după fiecare prezentare vom avea o rundă de discuții cu deputații după fiecare intervenție și cred că începem cu doamna Andronescu, dacă nu mă înșel. Doamnă ministru, aveți cuvântul 10 minute. Bun venit la noi în comisie! mulțumesc, stimată doamnă președintă, stimați membri ai Parlamentului European și reprezentanți ai Comisiei Europene, distinși participanți la acest eveniment. Dați-mi voie mai întâi să vă spun că sunt extrem de onorată să fiu astăzi în fața dumneavoastră și să vorbim despre problemele de educație. Consider, ca profesor în primul rând, că educația este cea care îi unește pe oameni și, sigur, edu Educația este domeniul care întărește valorile europene, transferă valorile europene către toate țările membre și în același timp este o certitudine că se poate prin educație realiza coeziunea ca valoare europeană comună. Vă vorbesc atât în calitate de ministru al educației, dar și în calitatea mea de fost beneficiar al proiectelor uh, europene. Și din, acest, din această poziție mă bucur că pot să mulțumesc Parlamentului European pentru proiectele pe care le-a aprobat pentru sistemele de, de educație ale țărilor membre. Cred că pentru România și nu numai pentru România, proiectele dezvoltate și aprobate de Parlamentul European au fost o cale deschisă spre comunicare – o cale deschisă spre colaborare. Și prin aceste proiecte Vă asigur cu certitudine, din pozițiile mele instituționale, de decan sau de rector, că aceste proiecte au realizat, au permis realizarea unor relații de colaborare. Am dezvoltat împreună proiecte de cercetare cu parteneri din universitățile europene, proiecte de masterat, chiar schimburi, mobilitatea studenților între universitățile noastre a contat foarte mult pentru noi și nu în ultimul rând schimbul acesta de bune practici și de desfășurarea activităților comune, chiar și la cel mai înalt nivel al pregătirii prin organizarea doctoratelor în cotutelă. De aceea, cu experiența pe care o am, cred că proiectele pe care Parlamentul European le pune în fața președinției României sunt extrem de importante în a asigura dezvoltarea spațiului european al educației Sigur că avem de gestionat dosare pe care le tratăm cu toată responsabilitatea și deschiderea, pentru care vă cerem sprijinul, pentru că nu cred că vreunul din dosare se poate rezolva doar de România, ci doar prin dezbateri cu dumneavoastră, cu instituțiile europene, în așa fel încât să găsim soluțiile care sunt convenabile și care promovează uh, ideile europene, valorile europene. Sistemele de înaltă calitate pentru educația și îngrijirea temporară a copilului deschide o cale nouă spre dezvoltarea educației timpurii. Astăzi, în lume, majoritatea experților în educație vorbesc despre importanța achizițiilor cognitive pentru copiii de la vârste foarte mici. De aceea, prin acest program Consider că se dezvoltă deschiderea către incluziunea tuturor copiilor în programele de învățare și în programele de îngrijire încă de la vârste mici. În Comitetul de Educație acest uh, Eh, proiect se dezbate, au avut deja întâlniri, sper cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul instituțiilor europene, să reușim să-l aducem pe masa ministrilor educației în luna mai și să încercăm să îl finalizăm. Ne dorim acest lucru și sperăm în sprijinul pe care dumneavoastră ni-l veți acorda. În același timp, abordarea comprehensivă a predării și învățării limbilor străine reprezintă de asemenea o cale de comunicare între țările Uniunii Europene, o cale în, prin care generațiile tinere se pot înțelege mai ușor, pot coopera mai ușor și sigur asigură promovarea valorilor europene, discutând mai direct și mai ușor prin însușirea acestor uh, limbi străine. Suntem uh, uh determinați să promovăm acest proiect și, de asemenea, sperăm și ne dorim ca el să poată fi finalizat uh, în condițiile acceptate de toate țările membre până la sfârșitul mandatului nostru al președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene dar unul dintre proiectele poate cele mai interesante și în același timp extrem de complex și extrem de așteptat de cetățenii Uniunii Europene, uh, tineri sau mai puțin tineri, este fără îndoială programul Erasmus+ Programul Erasmus a produs deja efecte pozitive în acest uh, mandat uh, al Parlamentului European, iar viitorul proiect, prin adăugirile pe care uh, dumneavoastră le-ați propus în regulament, el este de natură să crească eficiența acestui program și să aducă mai multe beneficii celor care participă în acest program. Mă refer aici, fără îndoială, la um, învățarea formală sau non-formală, mă refer fără îndoială la mobilitățile pe care generațiile tinere sau mai puțin tinere le mobilitățile le sunt asigurate din acest program în scopul învățării și asimilării culturilor din țările Uniunii Europene și nu în ultimul rând mă refer la centrele uh, de performanță profesională VET și sigur la rețelele universităților europene. Cred că prin aceste proiecte programul Erasmus va extinde spațiul european al educației. Și uh, aș vrea să, de asemenea, să adaug faptul că uh, Uh, spațiul european al educației este o, uh, o șansă, o șansă pentru o Europa care își promovează valorile, o șansă pentru o Europa coezivă, o șansă pentru o Europa în care țările uh, își regăsesc cetățenii cu drepturi egale și fără îndoială și pot promova competențele cheie pe, care cetățenii trebuie să le aibă în dezvoltarea lor profesională. Uh, nu pot decât să vă, vă mulțumesc pentru faptul că ați elaborat uh, regulamentul programului Erasmus, că acest program pe care dumneavoastră l-ați transmis parlamentelor naționale, în multe dintre ele a fost aprobat. Consiliul uh, a acceptat acordul general parțial pe acest regulament și, sigur, dacă vom reuși să avem un buget clar pentru programul Erasmus, șansa noastră de a deschide eh, trialogul ar putea să crească cu efecte benefice asupra finalizării în perspectivă a acestui eh, program mobilitatea contribuția universităților la dezvoltarea durabilă a uniunii europene cred că înseamnă un lucru important care rezultă din, uh, ca o eficiență a programului Erasmus uh, despre care am uh, vorbit. Am ferma convingere că reprezentarea Comisiei de Specialitate a Parlamentului European la reuniunile de la București, la care vă invit cu mare bucurie și cu mare drag să cunoașteți și problemele pe care noi le dezbatem în aceste reuniuni, dar să fiți și invitații țării să cunoașteți România așa cum este ea, uh, vor constitui to- to- toate uh, valori adăugate efortului nostru comun în acest important domeniu de cooperare. Înainte de a încheia, doresc să vă asigur încă o dată de disponibilitatea președinției României a Consiliului, de a, a Consiliului Uniunii Europene de a coopera cu Parlamentul European pe temele atât de importante ale educației unul din marii istorici pe care i-a avut România și l-aș cita pe istoricul Nicolae Iorga, spunea așa, educația este tot ce vezi și tot ce auzi. Ca urmare, este de datoria noastră să ne îndreptăm spre generația tânără, în așa fel încât să fie educată în uh, sensul asimilării valorilor europene. Vă mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președintă, pentru că mi-ați permis să spun câteva cuvinte de la această înaltă tribună. Vă mulțumesc! Ja, vielen herzlichen Dank, Vă mulțumim foarte mult, doamnă ministru, pentru expunerile dumneavoastră și propun să începem acum runda de întrebări și răspunsuri și vom începe cu coordonatorii. Și vă acord două minute fiecăruia dintre dumneavoastră, coordonator, după aceea trecem la membrii comisiei. O să facem un ping-pong de întrebări și răspunsuri și cred că așa va fi mai viu. Începem cu doamna Șoidrova. Nu știu cine este responsabil astăzi să ia cuvântul dumneavoastră, știți mai bine acest lucru, vă rog. Doamna Șoidrova. Uh, vă mulțumesc frumos pentru prezentare, doamna ministru. Evident, pentru aceste șase luni, prioritatea este, după părerea mea, bugetul pentru programele Erasmus, programul Erasmus Plus pentru perioada 2021-2027. Consider că propunerea Comisiei este bună în ceea ce privește bugetul, însă noi, în Comisia noastră, preferăm să avem și mai mult pentru acest program, fiindcă el este absolut necesar și extinderea sa de asemenea. El a rămas un pic exclusiv, iar noi ne dorim ca el să fie inclusiv, astfel încât să putem include cât mai mulți tineri. Un alt lucru pe care aș dori să vi-l spun, atât dumneavoastră cât și colegului noastră care se ocupă de tineret, se referă la programul comun pentru educație, cultură și tineri așa numitul European Solidarity Corps, Corpul European pentru Solidaritate. Uh, el va fi uh, votat în comisia noastră și apoi în plenară și aș vrea să vă încurajez să îl susțineți în cadrul negocierilor. Sper ca noi să-l putem pregăti, mai ales pentru tineri, pentru că este un program care se uh, referă la tinerii între 18 și 30 de ani și sperăm să fie acoperite și activitățile pentru voluntari și activitățile de solidaritate în general. Vă mulțumesc așadar și vă doresc succes! Vă mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, puteți răspunde. Vă mulțumesc foarte mult, uh, pentru întrebare, uh, stimată doamnă Șidova. Uh, eu cred că, într-adevăr, în primul rând, ca profesor, n-aș avea cum să nu susțin proiectele legate de educație. Știu că este un an greu, un an în care avem și alegeri, un an în care avem și de discutat tratatul Brexit, dar cred că ceea ce dumneavoastră veți susține, eu nu am cum să nu mă alătur dumneavoastră și să nu uh, încerc să susțin creșterea bugetului programului Erasmus. Dacă vom reuși acest lucru, cred că este în primul rând succesul dumneavoastră și eu n-am decât să mă bucur pentru uh, ceea ce dumneavoastră, în primul rând, veți obține cu votul dumneavoastră. Fără îndoială, voi fi parte în susținerea acestui program, pentru că realizez importanța lui pentru generația tânără. Vă mulțumesc! Vielen herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult, Silvia Costa. Per questa prezentație. Mulțumesc pentru această prezentare. Am apreciat foarte mult ceea ce ați spus în ceea ce privește angajamentele pe care dorește să și le asumă președinția română, față de care avem multe așteptări, mai ales că se în există această posibilitate pentru dumneavoastră de a însoți Parlamentul pentru a ajunge la o, un acord în prima lectură pe multe domenii importante. Am văzut că la baza propunerilor dumneavoastră stă o mai mare accesibilitate la programele europene și de asemenea ați pus accentul pe educația de calitate Uh, asta și pentru educația timpurie, un lucru care ne este foarte drag. De asemenea, ați vorbit și de consolidarea programului Erasmus. O întrebare importantă se referă la cele două mm, recomandări ale Consiliului pe care le aveți în vedere. Problema lingvistică poate trebuie abordată mai detaliat. Aici trebuie acordată atenția și respectării minorităților lingvistice din diferitele state membre, care, lucru care ne implică și pe noi și Cealaltă chestiune se referă la a, o mai mare atenție acordată a, uh, copilăriei, vârstei a, uh, copilăriei timpurii. Pentru că, iată, era digitală um, se mm, răspândește cu pași mari și ajunge la acești copii care nici măcar nu sunt încă la școală. De asemenea, V-ați uh, referit la uh, spațiul european al educației și la dorința de a vă aduce contribuția aici uh, cu acces pe conținuturi, dar și solidaritate, dar de asemenea uh, valori comune europene și nu doar în programe naționale. Închei uh, cu două întrebări. Ați noi am propus un card european pentru mobilitatea studenților și aș dori să știu părerea dumneavoastră în acest sens și doresc să mai știu și părerea dumneavoastră în ceea ce privește programul Discover EU. Aici uh, dorim să adăugăm o dimensiune europeană. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna ministru. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, distinsă doamnă Silvia Costa, pentru discuția și întrebările pe care mi le-a spus. O să mă refer în mod deosebit la ele. Sigur, multilingvismul este un principiu pe care îl urmărim și cred că ține atât de dezvoltarea ariei europene a educației, cât și de o mai bună comunicare a generațiilor care astăzi sunt în școală, o comunicare transnațională. În legătură cu întrebările dumneavoastră, uh, sunt de acord cred că studenții noștri din toate țările s-ar bucura foarte mult dacă ar exista un card european pentru ei, uh, pentru că libera circulație, mobilitatea ar fi mai bine asigurate, dar sigur votul dumneavoastră pe acest subiect va conta foarte mult și din punctul meu de vedere lucrul acesta va fi sprijinit. Uh, am citit și știu programul Discover EU și cred că adăugarea componentei educative este de natură să aducă un plus acestui program și să-i crească eficiența. Vă mulțumesc foarte mult! Vielen herzlichen Dank. Vă mulțumesc uh, foarte mult. Uh, domnul Messerschmidt, acum din... sau nu, nu dorește. Din partea ALDE, domnul Diaconu sau colega? Mersi. Din partea mea, Diaconu, nu ALDE. Uh, doamna ministru, ați citat strălucit, zic eu, din Nicolae Iorga, în sensul că educația este tot ceea ce vezi și ce auzi. Mi se pare fundamental acest citat, această realitate. Întrebarea este dacă îmi puteți povesti o clipă măcar cum ați vedea practic posibil acest lucru, mai ales în condițiile în care, din păcate, multe diferențe, prea multe diferențe între sistemele de educație din spațiul european, deși și acesta este un alt deziderat, spațiul european educațional trebuie să fie compatibil, piața fiind unică, probabil și educația trebuie să corespundă. Cum ați vedea practic acest lucru? Mulțumesc, doamnă ministru. Aveți cuvântul pentru această întrebare. Vă mărturisesc că nu este foarte ușor. Mă iertați? Vă mărturisesc că nu este foarte ușor uh, de transpus în practică ceea ce spunea Nicolae Iorga, dar nici nu cred că este imposibil de încercat să transpunem. De aceea cred că în educația primară și nu numai, în toate ciclurile de învățământ, uh, Um, accentul pe valorile fundamentale cu care tânărul școlit trebuie să plece în viață, formarea personalității, a unei personalități care să fie adaptabilă la schimbare, a unei personalități care să se adapteze la lumea pe, în care trăiește și să construiască cu propriile lui idei creative acest, această lume, sunt câteva doar din lucrurile pe care încercăm să le transpunem în uh, programele noastre de învățământ. Vă mulțumesc foarte mult pentru Vă mulțumesc. Helga Trüppel are cuvântul. Thank you very much. Uh, mulțumesc frumos, doamna ministru. Eu aș dori să vorbesc despre uh, leadershipul politic uh, în cadrul președinției române. Acum i-ați ascultat pe toți colegii și, după cum a spus și dumneavoastră, avem foarte multe programe bune de succes. Europa Creativă, Erasmus, Corpul European pentru Solidaritate. Întinde mâna către tinerii și uh, uh, tinerii dezavantajați ai Europei și către oamenii din zonele rurale. După cum s-a menționat deja, um, se poartă o luptă crâncenă pe cadrul financiar multianual și avem nevoie ca președinția europeană să susțină un buget european mai mare pentru a ne atinge obiectivele comune în domeniul domeniul educației la nivel european și al cooperării europene. Și, prin urmare, vă rog să vă jucați rolul în mod responsabil pentru a-i convinge pe colegii dumneavoastră că avem nevoie de un buget mai mare pentru a ne îndeplini datoriile față de cetățenii europeni. Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank! Vă mulțumesc foarte mult, doamna ministru. Stimată doamnă președintă, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru această discuție și vă asigur, așa cum am spus, în primul rând din calitatea mea de dascăl, de profesor mă interesează și susțin toate proiectele educaționale, dar responsabilitatea pentru această perioadă pe care România și-a asigura, și -a, uh, asigură președinția Consiliului Uniunii Europene este și mai mare și de aceea vom fi cei care vom susține, așa cum spuneați, un buget mai mare pentru proiectele educaționale. Vă mulțumesc! Vielen Dank, Frau Bild. Mulțumesc, doamna Bild. Merci, madame la ministre. Mulțumesc, doamnă ministru, domnilor miniștri, doamnă președintă. Pentru ceremonia oficială a lansării președinției române, o orchestră europeană a susținut un concert. Ce a uh, prezentat? Cea de-a noua uh, sinfonia a lui uh, Beethoven, uh, Oda Bucuriei, dar și rapsodia română a compozitorului român George Enescu. Prin această alegere s-a dat un frumos exemplu al bucăției civilizației noastre europene. Avem împreună opere mari pe care le împărtășim, chiar dacă ele au fost realizate de țări, de artiști artiști din alte țări decât ale noastre și e datoria noastră să le transmitem mai departe. Regret că nu găsim același echilibru și în documentul programatic al președinției române. Acolo se menționează importanța culturii europene. Corpul European pentru Solidaritate este prezentat ca o ocazie de consolidare a identității europene. Vrem să permitem tuturor să călătorească în Europa peste tot, să învețe, descopere, să lucreze dar nu se spune nimic despre cultura locală care moare, nu se propune nimic împotriva globalizării care standardizează cultura, nu se are nimic în vedere pentru polurile de excelență educativă sau poluri metropole. Sunt multe întrebări pe care aș dori să vi le adresez dar uh, la unele dintre ele s-a răspuns deja. Însă, Mobilitatea um, este una, însă, pe de altă parte, mă gândesc la rădăcini. Nu credeți că, dincolo de dreptul de a învăța și a lucra în altă parte, cetățenii noștri își doresc și să locuiască la ei acasă? Mulțumesc frumos! Vielen Dank, Frau Minister. Mulțumesc, doamna ministru, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, stimată doamnă Bill, pentru această întrebare. Vă mărturisesc că și eu am fost impresionată de acel concert, am, am fost în sală și m-am bucurat foarte mult că ceea ce s-a spus acolo s-a materializat în săptămâna următoare și anume Guvernul României, printr-o hotărâre de guvern, a hotărât înființarea și susținerea orchestrei europene, cea, pe care, cea care a cântat în sala Ateneului Român. Eh, sunt de acord că rădăcina nu trebuie ruptă, că până la urmă, probabil fiecăruia, prin rădăcina proprie, ne vine energia cu care ne ducem viața și ne desfășurăm activitatea și de aceea cred că nu trebuie să fie eh, absolut deloc abandonate eh, culturile locale, ci din potrivă încurajate să, se mențină, să se dezvolte. De aceea nu cred că a avut în intenție și nu are în intenție președinția română să neglijeze aceste aspecte extrem de importante pentru cultivarea culturilor locale și pentru dezvoltarea lor. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Înainte să trecem la următorul um, ministru, mai am două intervenții. Julie Ward, un minut, vă rog. Um, Minister, it's really great. Domnul ministru, este o mare plăcere să vă avem aici. Eu vin din Marea Britanie, din nord-vestul Angliei Acolo populația română este, eno- este foarte mare și ei contribuie enorm la diversitatea comunităților noastre multiculturale. Vreau doar să vă asigur că nu își lasă în urmă identitatea română atunci când vin în Manchester sau în Liverpool, orașele mele. Ei vin acolo să împărtășească cu noi patrimoniul lor cultural și identitatea lor română. Avem numeroase proiecte și programe excelente în aceste orașe ale noastre care reunesc comunitățile și culturile pentru a împărtăși identitățile unice ale fiecareia dintre ele, dar și pentru a dezvolta noi expresii culturale, dacă vreți, care sunt un mix al acestor tradiții diferite. Și am vrut, de fapt, să vă liniștesc că românii nu își pierd identitatea atunci când vin în Regatul Unit. Uh, Mulți dintre ei chiar uh, profită de ocazia de a colabora, de a lucra împreună și de a crea noi programe cu care apoi pleacă în turnee în toată Europa. Deci nu am fost atâta o întrebare cât un, o dorință de a vă liniști. Vă mulțumesc, vă rog. Foarte mult, distinsă doamnă Or, pentru această discuție. Vă mărturisesc că dacă mă uit pe o analiză statistică în România, din ce în ce mai mulți studenți vor să învețe în universitățile din Marea Britanie, o parte din ei se întorc, o parte iau o altă decizie, este uh, libertatea lor să aleagă. Uh, sper că așa cum spuneți dumneavoastră, așa se va întâmpla. Sigur că ceea ce urmează Eh, Brexitul este de natură să ne pună cel puțin sub semnul atenției, dar sper ca cetățenii europeni să fie cei care sunt protejați în viața lor oriunde ar, eh, unde ar hotărî să trăiască. În același timp, pentru că ați vorbit de orașele Manchester și Liverpool, vreau să vă spun că unul primul român care a călătorit cu primul tren european Liverpool-Manchester, uh, cel care a inventat stiloul, Petrache Poenaru, a fost timp de 15 ani rectorul universității unde eu am învățat, unde eu sunt profesor, unde eu am fost rector. Vă mulțumesc foarte mult! Vielen herzlichen Dank. Frau Boschkor, bitte. Mulțumesc, doamna Boșcor prezentációt, és eh, három rövid. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea programului președinției române. Trei lucruri din partea mea. Eu sunt foarte bucuroasă că ați menționat calitatea învățământului, calitatea predării la clase. Nu știu dacă ați auzit de un raport care a fost adoptat. Împreună cu doamna Ribacica am uh, pus un raport, am redactat un raport pentru îmbunătățirea calității predării. Cred că acest raport conține foarte multe recomandări bune și poate că, dacă vă interesează, desigur ați putea să-l citiți pentru ca să vedeți cum am putea să îmbunătățim calitatea învățământului și predării, mai ales în zonele în care încă nu uh, beneficiem de o calitate uh, suficientă, prin uh, o partajare a celor mai bune practici, iar în ceea ce privește recunoașterea diplomeilor, calificările, Aici mai avem multe de făcut în comisia noastră, poate puteți să ne ajutați și dumneavoastră în acest sens. În al treilea rând, multilingvismul este un domeniu foarte important și doamna Costa s-a referit la el. În acest context, eu zic că este esențial ca și elevii și studenții să poată să învețe în limba maternă în România. Și în România există multe limbi uh, minoritare și mi se pare important să se promoveze învățământul în limba maternă și să existe posibilitatea pentru acești elevi și vă rugăm să susțineți aceste propuneri. Mulțumesc! Da, mulțumim pentru întrebare, doamna ministru. Aveți cuvântul în final. Mulțumesc foarte mult, stimată doamnă președintă. Stimată doamnă Boșco, fără îndoială, formarea inițială și formarea continuă a dascălilor sunt două elemente esențiale și importante pentru calitatea predării profesorilor în orice clasă, oriunde s-ar afla acești elevi. De aceea reprezintă și pentru noi și o să citesc cu bucurie și cu plăcere raportul despre care dumneavoastră ați vorbit. În ceea ce privește recunoașterea diplomelor, lor experiența arată că de multe ori colaborări directe între universități conduc și la recunoașterea reciprocă a diplomelor și mi se pare că este o cale pe care am putea să mergem. În ceea ce privește multilingvismul, România are o experiență, după părerea mea, în care sunt foarte multe bune practici. România uh, recunoaște predarea și asigură predarea limbii materne pentru 20 de limbi minoritare și de aceea cred că și prin legislație noi am statuat acest lucru și cred că acest lucru trebuie conservat pentru că, într-adevăr, conservarea limbii materne este un lucru extraordinar de important. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, vă mulțumesc, stimată. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Mulțumesc, doamnă ministru pentru prezentarea programului dumneavoastră și pentru că ați avut disponibilitatea să răspundeți la întrebările noastre. Vă urăm mult succes pentru următoarele luni și evident cu toții sperăm că veți reuși mai ales să-i convingeți pe ministrii finanțelor din statele membre că avem nevoie de mai mulți bani dacă vrem să punem în practică toate proiectele pe care ni le-am propus și evident că ne bazăm pe susținerea dumneavoastră pentru a obține mai ales pentru acele programe de care suntem noi responsabili în această comisie bugetul necesar. Încă o dată ne bazăm pe susținerea dumneavoastră pentru a reuși împreună sau dumneavoastră să uh, ajungem la un acord pe cadrul financiar multianual. Mulțumesc încă o dată. Are acum cuvântul Ministrul Culturii și Identității Naționale, domnul Valer Daniel Breaz. Vă rog, aveți cuvântul timp de 10 minute. Doamna președintă, vă mulțumesc uh, tare mult pentru această oportunitate de a vorbi astăzi aici. Bună ziua tuturor! Stimați eurodeputați, dragi colegi, am onoarea de a vă prezenta prioritățile președinției române a Consiliului Uniunii Europene în domeniile cultură, audiovizual și drept de autor, care se vor axa pe beneficiile create pentru cetățenii europeni, precum și pentru promovarea valorilor europene, în linie cu coordonatele majore ale programului nostru de lucru. În pofida faptului că vom avea la dispoziție o fereastră de oportunitate relativ limitată din perspectiva alegerilor europene, Obiectivul nostru este de a progresa și de a finaliza cât mai multe dosare legislative pentru a aduce rezultate tangibile pentru cetățenii Uniunii Europene. Una din prioritățile președinției române se referă la crearea de noi oportunități pentru sectoarele culturale și creative, atât în ceea ce privește finanțarea, cât și promovarea transfrontalieră a operelor și a conținutului european. Ne propunem să facem auzite vocile artiștilor pe scena europeană, la unison cu vocile politicienilor și economiștilor, deoarece arta și creativitatea dețin o poziție privilegiată, nu mai puțin importantă decât tehnologia și comerțul. Autorii, creatorii și profesioniștii trebuie să se situeze în inima proiectului european și să fie în măsură să valorifice oportunitățile aduse de era internetului. Având în vedere cele mai recente evoluții digitale, care au schimbat în mod substanțial crearea, gestionarea și distribuirea operelor culturale, președinția va acorda o atenție deosebită consolidării unei piețe competitive pentru creatorii profesioniștii din domeniul cultural, precum și dezvoltării unor modele de afaceri și a unor inițiative antreprenoriale, care vor încuraja dezvoltarea industriilor culturale și creative și vor atrage un public mai larg. Vom acorda astfel o importanță deosebită dreptului de autor, în contextul în care modernizarea cadrului juridic european în vigoare reprezintă un imperativ necesar pentru ca europenii să aibă acces la cultura noastră bogată și diversă. Președinția română se va strădui astfel să adopte pe durata actualei legislaturi a directivei dreptului de autor în piața unică digitală. Pe durata negocierilor, derulate în primele săptămâni ale lunii ianuarie, România a propus soluții pragmatice și echilibrate de compromis care au ținut cont de trei elemente. <clears throat> În primul rând, protejarea intereselor deținătorilor de drepturi, care trebuie să primească o remunerare corectă pentru utilizarea operelor lor în mediul online. În al doilea rând, asigurarea unui câmp de concurență echitabilă și a condițiilor favorabile de dezvoltare pentru furnizorii de servicii care contribuie la creșterea economică a Uniunii Europene nu în ultimul rând asigurarea accesului cetățenilor europeni la conținut cultural european de înaltă calitate. în acest demers am pornit de la premisa că remunerarea echitabilă a autorilor și creatorilor trebuie să fie în permanență secundată de crearea de avantaje pentru cetățenii europeni cum ar fi cunoașterea bogăției și a diversității culturale din toate statele membre ue sau posibilitatea de a avea acces la informații fiabile la știri de calitate și la o ofertă mai bogată de materiale educaționale această propunere de directivă este însă foarte complexă și foarte tehnică dovadă fiind și faptul că discuțiile se derulează de aproape trei ani. Ea poate aduce numeroase beneficii pieței unice digitale, dar are totodată și multe ramificații. Consiliul Uniunii Europene a arătat că are nevoie de mai mult timp de reflexie pentru a ajunge la o poziție consolidată. Președinția, urmând să analizeze în consecință pașii pe care îi vom parcurge în viitorul apropiat. O altă prioritate a președinției române este de asemenea reprezentată de continuarea negocierilor aferente programului Europa Creativă 2021-2027. Cu toții, suntem convinși de importanța asigurării continuității unui sprijin financiar pentru sectoarele culturale și creative europene, care să nu genereze întârzieri în asigurarea granturilor pentru artiștii și profesioniștii din domeniul culturii deși progresul în negocierea programului depinde de acordul asupra cadrului financiar multianual președinția română este gata să demareze discuțiile cu parlamentul european cu privire la componentele sectoriale ale propunerii legislative fără referire la cifre. considerăm că obținerea unui acord parțial între cei doi colegislatori este în interesul principalilor beneficiari ai programului prin asigurarea unei tranziții ușoare și predictibile între cele două generații de programe. În ceea ce privește mecanismele financiare sustenabile pentru industriile culturale și creative, al căror potențial trebuie să fie mai bine exploatat, președinția română va încuraja inițiativele antreprenoriale și o utilizare cât mai extinsă a metodelor inovatoare de finanțare. Aceste elemente vor fi discutate în cadrul reuniunii informale a ministrilor culturii, care va avea loc în 16 aprilie 2019 la București și care va aborda posibile linii de acțiune pentru viitor. Pașii importanți au fost deja făcuți la nivel european prin elaborarea mai multor studii, inventare și tipologii ale măsurilor de finanțare aferente industriilor culturale și creative, demonstrând astfel importanța schemelor de finanțare inovatoare, cum ar fi granturile, voucherele de creativitate, împrumuturile, capitalul de risc, asigurarea de credite și garanții bancare, finanțarea participativă, etc. În acest moment este însă foarte important ca aceste materiale deja existente să fie valorificate la nivel politic pentru conturarea viitorilor pași a unei posibile strategii a Uniunii Europene pe termen lung, care să asigure complementaritatea în diverse surse de finanțare, să faciliteze implicarea tuturor actorilor relevanți și nu în ultimul rând să consolideze cadrul legislativ european favorabil dezvoltării sectoarelor culturale și creative. Aș dori de asemenea să accentuez faptul că România va promova industria muzicală și industria cinematografică europeană prin adoptarea de recomandări politice în cadrul Consiliului și organizarea mai multor evenimente. Astfel, valorificând rezultatele inițiativei europene Music Move Europe, președinția României la Consiliul Uniunii Europene va promova cooperarea artiștilor, consolidarea unui repertoriu muzical european, precum și exemplele de bune practici în materie de intervenție publică conferința music move europe oportunități și provocări pentru sectorul muzical în era digitală va avea loc la bucurești în douăzeci douăzeci și unu iunie două mii nouăsprezece cu scopul de a facilita dialogul dintre factorii de decizie europeni și industria muzicală din europa în continuarea unei conferințe în domeniul dreptului de autor pentru asigurarea posibilității de participare la ambele evenimente. În materie de cinematografie, obiectivul nostru este acela de a elabora un set de concluzii ale Consiliului care să abordeze ameliorarea circulației transfrontaliere a operelor audiovizuale în Uniunea Europeană prin intermediul coproducțiilor. Studiile arată că, în general, coproducțiile circulă mai bine decât filmele naționale în interiorul Uniunii Europene, întrucât ele sunt beneficiarul de obicei uh, a, sunt, uh, întrucât ele sunt de obicei difuzate în statele partenere. Fiecare lucrare coprodusă ilustrează diversitatea lingvistică și culturală a Uniunii Europene și reprezintă chintestența valorilor, componențelor și talentelor în mai multe state membre a Uniunii Europene, contribuind la crearea de a unei identități comune. Recomandările politice elaborate vor încuraja cooperarea dintre statele membre cu o capacitate de producție ridicată și cele cu o zonă lingvistică și geografică restrânsă, prin crearea unor condiții de concurență echitabile. Această temă va fi discutată în cadrul unei conferințe dedicate care va avea loc la București în perioada 18-19 martie 2019 și la care vom avea plăcerea să vă invităm. Totodată ținând cont de faptul că elementele culturale pe care le împărtășim ne conferă sentimentul de apartenență la un spațiu comun, vom aborda tema patrimoniului cultural, valorificând moștenirea și dinamica generată de Anul European al Patrimoniului Cultural 2018 prin organizarea de dezbateri și evenimente patrimoniul joacă un rol fundamental în creșterea gradului de atractivitate a unei regiuni reprezentând o sursă europeană partajată de care trebuie să fie conștienți toți cetățenii europeni. președinția româniei la consiliul uniunii europene va accentua importanța prezentării patrimoniului cultural prin asigurarea unor standarde înalte de calitate în conservarea acestuia și în intervențiile în domeniu. în context este utilă identificarea exemplelor de bune practici dar și a celor intervenții problematice care scot în evidență o îngrijorătoare scădere a calității procesului de restaurare în detrimentul autenticității. Vom organiza astfel un eveniment în orașul medieval Sighișoara în perioada 11-13 aprilie 2019. Nu în ultimul rând, un obiectiv important al președinției române este sprijinirea și promovarea creativității tinerilor generații. În opinia noastră, răspunsul la provocările pe termen lung cu Uniunea Europeană se confruntă astăzi și poate fi oferită dezvoltarea creativității, a potențialului inovator și a gândirii critice a tinerilor, precum și înzestrarea acestora cu competențe și aptitudini necesare integrării pe piața muncii în linie cu oportunitățile oferite de tehnologia digitală președinția va sublinia importanța acestei, accesului tinerei generații la cultură pentru a dezvolta competențele creative interculturale și de comunicare esențiale pentru formarea lor profesională și personală inclusiv din perspectiva spiritului civic a cetățeniei active și a aptitudinilor antreprenoriale. Foarte succint, acestea ar fi principalele priorități ale președinției României a Consiliului Uniunii Europene și vă mulțumesc pentru atenție. Ja, vielen, vielen herzlichen Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea dumneavoastră. Trecem acum uh, la intervențiile din partea coordonatorilor, din partea grupurilor politice. Doamna Șoidrova. Cu, uh... Mulțumesc frumos, voi încerca să fiu succintă. Cultura, evident, și reprezintă patrimoniul nostru cultural și artistic. Vă mulțumesc pentru prezentarea priorităților președinției dumneavoastră, domnule ministru. Trebuie să protejăm și să dezvoltăm cultura pentru generațiile viitoare vă uh, invit să uh, conservați uh, sursele de finanțare și accesul la priorități. Aș menționa aici um, educația cinematografică, pentru că dacă vorbim despre industria cinematografică, ne trebuie public, ne trebuie tineri care să fie interesați să vadă, să descopere arta filmului. Cred așadar că trebuie susținută și educația cinematografică, pentru că asta nu se întâmplă în prezent. Și mai este ceva. În programul Europa Creativă există un echilibru geografic care trebuie realizat, pentru că sunt mult mai multe proiecte din vest decât din est. Mulțumesc frumos! Mulțumesc mult, uh, doamnă Șoidrova, pentru întrebarea adresată. Evident că accesul și, practic, uh, pot să spun aici, readucerea tinerilor în cinematografe și industria cinematografică în aceste momente trebuie sprijinită la nivel de Uniune Europeană. Uh, reprezintă un aspect, uh, eu spun, extrem de important în educarea tinerilor și în educația care considerăm că ar trebui să o acumuleze, cel puțin într-o anumită perioadă a formării lor. Uh, aveți dreptate, este extrem de importantă formarea tinerilor prin cinematografie sau prin ceea ce este prezentat, putem spune, în cinematografie sub anumite aspecte. Concluziile privind uh, circulația practică a operelor europene uh, trebuie să fie susținut uh, din mai multe puncte de vedere și în acest sens, practic, trebuie să creăm un acces cât mai, mai simplu a tinerilor spre aceste direcții. Uh, pe perioada președinției vom avea în vedere aceste aspecte, deoarece încercăm, atât ca și țară, cât și ca și țară membra Uniunii Europene, să oferim tinerilor o educație, din acest punct de vedere, cât mai uh, bună, cât mai riguroasă și, în același timp, uh, o educație care să formeze tinerii creativi. Mulțumesc! Silvia Costa, Vă mulțumesc, doamna Silvia Costa. Mulțumesc, domnule ministru, am apreciat uh, prioritățile pe care ni le-ați prezentat, mi se par foarte interesante. Primul punct la care aș vrea să vă rog să faceți o clarificare, deși ne-ați spus deja foarte multe, mi se pare foarte bine că ați vorbit de negocierea care este în curs și e foarte dificilă cu privire la drepturile de autor. Uh, noi sperăm să se termine în această legislatură. E adevărat că dezbaterea a durat trei ani, e adevărat însă și că am ajuns la un text care mie mi se pare destul de echilibrat. Apreciez inițiativa președinției române de a, avea, de a încerca să găsească o bază comună pentru a putea încuraja o flexibilitate și noi uh, considerăm că trebuie să se merg, meargă înainte aici cu hotărâre pentru că ar fi foarte grav să nu avem legislație aici. E bine să încercăm să creăm deja un nivel comun, o bază comună de plecare. Avem deja instrumentele, de fapt, prin care putem să garantăm echilibrul între dreptul de autor și accesul la cultură și în același timp și o reinvestiție a resurselor. La Europa Creativă eu sunt raportor. Ați spus un lucru foarte important și noi dorim pe 20 februarie să finalizăm aprobarea acestui dosar. Sperăm să înceapă negocierile. Pot să vă confirm că noi am cerut să înceapă aceste negocieri și sper ca și președinția să ceară și să dorească o creștere de 2,8 până la 2,8 miliarde la uh, portofoliul acestui dosar, care e foarte important, dar nu are destule resurse. Dumneavoastră ați vorbit de o îmbunătățire pe care vă doriți uh, în ceea ce privește Invest EU, adică instrumentele financiare diferite de care ați vorbit, care există însă care trebuie să fie mai bine puse puse în sinergie. Și noi dorim foarte mult acest lucru și există foarte multe obligații în programul Invest EU, pentru că noi considerăm că ele sunt potrivite pentru acest sector, aceste instrumente. Și în final, um, inițiativa de a prelungi cumva anul patrimoniului cultural ni se pare foarte bună. Agenda culturală este foarte amplă și mă bucur că dumneavoastră ați spus că doriți să îmbunătățiți calitatea restaurărilor în uh, Europa. Mi se pare un lucru excelent. Ar putea să existe și o directivă cadru. Poate puteți să ne dați câteva clarificări în acest sens. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule ministru, puteți răspunde. Stimată doamnă Costa, vă mulțumesc tare mult pentru întrebările adresate pe cele trei direcții. În primul rând, dacă ne referim la ceea ce înseamnă piața unică digitală, drepturile de autor, un dosar extrem de important, în același timp un dosar extrem de delicat, uh, cel puțin în ultima perioadă au avut loc uh, foarte multe discuții și observăm că sunt destul de împărțite părerile și divizate în întreaga Uniune Europeană. Fiind un dosar atât de important, uh, România va face tot posibilul să deblocheze pe perioada acestui mandat uh, acest dosar și să încercăm pe cât posibil să, să adoptăm până în finalul acestei legislaturi uh, această directivă. Este extrem de importantă, dar în același timp uh, extrem de delicată și un text echilibrat care să fie elaborat până la finalul acestei legislaturi este extrem de important pentru toate țările din Uniunea Europeană. Legat uh, de Europa Creativă, bineînțeles, avem uh, întreaga deschidere spre a lucra împreună uh, pentru acest proiect, un proiect extrem de important. Practic, creativitatea poate fi la un anumit nivel sau modul în care reușim să creăm anumite nișe spre creativitate extrem de important pentru cei implicați în aceste proiecte. Legat de ceea ce spuneam la un moment dat, restaurarea și calitatea restaurării, acest lucru este extrem de important. Uh, lucrăm și avem uh, proiecte, avem și o deschidere spre o restaurare de cât mai bună calitate, deoarece tot ceea ce, nu doar uh, monumente, dacă discutăm într-un cadru general despre ceea ce înseamnă restaurare, despre acest termen, Practic, ă, o calitate foarte bună a restaurării stă și într-un cadru european legislativ ă, concret și extrem de bine pus la punct. Este păcat să nu dăm importanță ă, procesului de restaurare, indiferent că este restaurarea unei opere, a unei clădiri de patrimoniu, etc. Vă mulțumesc încă o dată pentru întrebare. Vă mulțumesc pentru răspuns, domnul Diaconu. Mulțumesc. Um, noi am lucrat uh, masiv aici pe un subiect uh, care practic e rezultatul muncii întregii comisii și se numește Anul European al Patrimoniului 2018, de foarte mare succes și mai zic o dată, asumat practic de întreaga comisie. Uh, în capul nostru, în mintea noastră, el a avut două părți. Una s-a derulat, 2018, iar cealaltă este, din fericire zic eu, sper, pe președinția românească, ceea ce înseamnă politici, strategii, politici culturale pentru următoarele perioade, termen mediu, scurt, lung. Aveți în vedere acest lucru sau, dacă puteți să ne povestiți, câteva dintre posibilele subiecte ale acestei a doua părți pe care mizăm din plin noi Comisia de Cultură. Mersi. Mulțumesc, domnule ministru. Domnule Diaconu, vă mulțumesc pentru întrebarea adresată. Cu siguranță vom avea în vedere aceste aspecte și aș încerca să detaliez uh, puțin uh, cât se poate în măsura timpului disponibil. Uh, în primul rând vom avea, așa cum am spus și în intervenția mea, acea conferință de la Sighișoara din perioada 11-13 aprilie 2019, în care vom încerca să elaborăm uh, anumite standarde de calitate <coughs> pentru prezervarea patrimoniului. Legat de continuarea Anului European al Patrimoniului Cultural 2018 și a grupului de competențe, formare și transfer de cunoștințe, profesii tradiționale și emergențe în domeniul patrimoniului, uh, experții invitați și experții care vor fi prezenți la Sighișoara vor face schimb de exemple de bună practică atât de mult necesare pentru a avea o coerență în ceea ce înseamnă uh, conservarea patrimoniului. Chestiunea reconstrucției și cea a autenticității nu sunt întotdeauna abordate corect. De aceea, oportunitatea organizării unui astfel de eveniment pentru a avea, practic, o coerență și a avea niște standarde de calitate comune este extrem de importantă din acest punct de vedere. Vă mulțumesc! Vielen Dank. Helga Vă mulțumesc. Helga Trupă, la recuvântul. Mulțumesc, domnule ministru. Eu aș dori să revin la problema drepturilor de autor, pentru că nu mai avem timp și ați spus foarte bine că este o chestiune foarte delicată și importantă care se discută de 10 ani. Și acum aici în Parlament e, um, are loc procesul special de reformă de 2 ani și jumătate încoace. Pentru mine e chestiune de uh, stimă de sine europeană vis-a-vis -vis de monopoluri. Uh, după părerea mea, este evident că uh, definirea libertății nu este așa cum trebuie, pentru că dacă nu definește libertatea așa cum trebuie, cei mai puternici câștigă. Noi, în Europa, trebuie să uh, apărăm cultura europeană, să luptăm împotriva acestui decalaj de, decalaj de valori, să nu încălcăm libertatea de opinie, asta este evident, dar cred că ceea ce se află pe masă acum și um, um, este răspunderea dumneavoastră în continuare, uh, necesită un compromis pentru a găsi soluția optimă pentru autorii noștri, pentru presa de calitate și pentru creatori în general. Totodată însă nu trebuie să încălcăm drepturile fundamentale. Eu cred că sunt soluții în acest sens pe masă și m-aș bucura să negociați în acest spirit, astfel încât rezultatul să fie unul bun. Pentru că dacă se va amâna pentru următoarea legislatură, nimeni nu va ști ce se va întâmpla. Și uh, doamna Voicechi, președintele uh, YouTube, a făcut un lucru care i-a speriat pe tineri pe canalele lor, spunând că trebuie să nu mai, nu mai pot să încarce nimic pe YouTube. Nu este adevărat. Noi încercăm doar să oferim certitudine juridică. Nu este împotriva libertății de utilizare, ci este un sistem legal de autorizare. Și dacă există aceste uh, autorizări, nu mai este, există obligația filtrelor la încărcare. Uh, Companiile americane, după părerea mea, spun lucruri care nu sunt adevărate ca să-i sperie pe oameni. Și este răspunderea noastră a tuturor să căutăm soluții corecte. Iar pentru mine este o chestiune de o bună reglementare a piețelor. De aceea sper că veți găsi o soluție foarte echilibrată vizând articolele 13 și 17. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru! Doamna Trupăl, uh, apreciez foarte mult uh, punctul dumneavoastră de vedere uh, și ceea ce ați expus în acest moment. Vis-a-vis -vis de drepturile de autor, ați spus foarte clar, discuții începute în urmă cu zece ani, efectiv de doi ani și jumătate puse pe masa Parlamentului European, discuții care din punctul meu de vedere pot să continue la nesfârșit și ați precizat și ați spus câteva linii extrem de importante. Rolul nostru este acela de a avea și a păstra un echilibru. Trebuie să avem un echilibru în tot ceea ce înseamnă apărarea drepturilor de autor și, bineînțeles, libertatea de exprimare. Ați spus uh, o presă corectă. Uh, și aici aș face o comparație și cred că toată lumea ne dorim, orice țară, atât a Uniunii Europene, membra Uniunii Europene, cât și o țară a lumii, Așa cum cerem unui medic să trateze corect un pacient, așa cum cerem și sunt profesor unui profesor să prezinte corect și clar noțiunile atunci când se găsește în fața clasei sau a studenților. Același lucru trebuie să facă și presa. Și spuneam uh, acum câteva secunde o apărare a drepturilor, dar și o apărare a drepturilor de exprimare. Uh, suntem dispuși pentru cooperare în acest sens, suntem dispuși Așa cum am spus, să încercăm ca pe durata acestui mandat să reușim să închidem acest dosar, bineînțeles păstrând un echilibru astfel încât uh, uh, tot ceea ce vom, vom uh, duce spre legiferare să fie și să păstreze un echilibru din acest punct de vedere. Trebuie să înțeleagă lumea că această directivă nu și nimeni nu are intenția să fie sau să fie uh, o mașină să fie văzută așa ca o mașină de cenzură. Echilibru este important și, practic, uh, discuțiile și rolul nostru de mediator uh, acesta este. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, uh, domnule ministru. Doamna Julie Ward. One minute. Un minut aveți. Uh, thank you very... Mulțumesc frumos. Am uh, observat la începutul discursului dumneavoastră că ați vorbit despre cât de important este ca vocile artiștilor să fie auzite în cadrul dialogurilor nostru, noastre politice. Uh, eu sunt o artistă, am fost artistă înainte să devin uh, politician și împreună cu Demian Drahihi împărtășesc această um, împreună cu domnul Damian Draghici Uh, împărtășim această dublă calitate, astfel încât uh, am fost uh, foarte proactivi în a asigura că este într-adevăr auzită vocea artiștilor în, acest, um, în această instituție. Artiștii, mai ales tinerii artiști, trebuie să poată trăi din ceea ce fac și de aceea pentru mine este important ceea ce spunea Helga vis-a-vis -vis de directiva privind drepturile de autor. Vreau doar să vă spun ceva legat de anumite oportunități care cred că există pentru dumneavoastră, printre care faptul că adunarea uh, comună parlamentară um, uh, ACP-UE uh, se va reuni la Sinaia, în România, în martie și nu va fi doar o adunare parlamentară comună, ci și o conferință a tinerilor și aș vrea să vorbim, să vedem cum putem aduce tineri din România la această conferință, pentru că efectiv vorbim despre un dialog intercultural în cea mai bună variantă a sa. Mulțumesc! Minister. Vă mulțumesc, domnule ministru, vă rog. Uh, doamnă Ard, apreciez uh, foarte mult ceea ce, ce a spus aici și, într-adevăr, uh, vorbind despre artiști, a spus că proveniți din această lume a artiștilor. Uh, când vorbim despre artiști, sau cel puțin eu așa văd, văd un talent. Deci, pentru a fi un bun artist, pentru a face ceva în domeniul artistic, este necesar să ai talent, iar cu talentul te naști. Talentul nu poți să-l dobândești nici urmând anumite cursuri, doar să-l modelezi. Uh, faptul că trebuie și trebuie să facem auzite vocile artiștilor, dacă ne referim la această ramură artiștilor este extrem de important. Trebuie să dăm posibilitatea ca fiecare artist să poată să performeze la un moment dat, să-i sprijinim și în același timp să-i protejăm. Este extrem de important să, să avem în vedere acest aspect și cu siguranță protecția sau protejarea artiștilor și a drepturilor de autor referitoare la artiști o vom avea în vedere în uh, această perioadă. Uh, ceea ce spuneați la Sinaia este un eveniment extrem de important. Uh, este foarte bună sugestia dumneavoastră și o vom avea în vedere. Vă mulțumesc. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Vă mulțumesc foarte mult. Nu văd pe nimeni care mai dorește să ia cuvântul la această rundă de întrebări și răspunsuri și de aceea vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule ministru Breaz, pentru că ne-ați prezentat uh, programul priorităților și pentru că ne-ați uh, dat părerea dumneavoastră. Vă urăm mult succes în cadrul președinției române în următoarele luni și, bineînțeles, dincolo de această perioadă. Iar acum, last but not least, o să trecem la ministrul tineretului și sportului, domnul Constantin Bogdan Matei, căruia urăm bun venit. Aveți cuvântul 10 minute. Mulțumesc frumos, distinși membri ai Parlamentului European, stimați colegi, doamnelor și domnilor. Sunt onorat să fiu prezent astăzi în cadrul Parlamentului European, alături de dumneavoastră în calitate de reprezentant al președinției române a Consiliului Uniunii Europene, pentru a vă prezenta prioritățile noastre pentru domeniile sport și tineret în domeniul tineret prima prioritate pe care o propunem se intitulează acces egal la oportunități pentru tineri. în viziunea președinției române uniunea europeană trebuie să reprezinte un spațiu al oportunităților la care toți tinerii să aibă acces în mod egal și neîntârziat. în cadrul acestei priorități se încadrează cele mai importante dosare pe care le va gestiona președinția română în domeniul tineret este vorba despre corpul european de solidaritate și erasmus acesta din urmă fiind unul din cele mai cunoscute programe ale uniunii europene cu un întreg capitol dedicat domeniului nostru tineretul. având în vedere faptul că negocierile asupra corpului european de solidaritate s au încheiat cu succes anul trecut și având în vedere puținele elemente de noutate ale noii propuneri putem spune că nu ar trebui să existe dezacord între cei doi colegislatori. Considerăm astfel că într-o atmosferă constructivă și pragmatică pot fi făcute progrese substanțiale în eventualele negocieri asupra tuturor aspectelor non-bugetare ale propunerii de program. În acest context pozitiv, doresc să vă asigur că președinția română este pregătită să avanseze împreună cu Parlamentul European cât mai multe aceste dosare importante. Mergând acum către sfera non-legislativă pe durata mandatului președinției române, vor debuta implementarea strategiei Uniunii Europene pentru Tineret, care cuprinde, printre altele, și un nou dialog al Uniunii Europene cu tinerii, care înlocuiește dialogul structurat, titulatura aplicată până anul trecut. În acest context, ne dorim ca alături de sectorul de tineret european să promovăm mai bine rezultatele consultărilor cu tinerii și să contribuim la sporirea gradului de reprezentativitate al acestui proces. mai precis este nevoie să asigurăm că vocea tinerilor europeni din toate categoriile socioeconomice este auzită. totodată aș dori să subliniez programul delegat de tineret la uniunea europeană prin intermediul căruia va fi facilitată participarea activă a doi reprezentanți ai tinerilor din românia la activități de promovare dar și de exercitare a președinției române în domeniul tineret. astfel președinția română își propune să contribuie la creșterea calității dialogului dintre autoritățile publice și tineri precum și aducerea acestora mai aproape de proiectul Uniunii Europene. Totodată, consultările cu tinerii, derulate atât pe plan național cât și la Bruxelles, au, au indicat integrarea pe piața muncii drept una din principalele preocupări ale acestora cu privire la viitor. Mai exact, ne putem aștepta ca munca să arate diferit peste 15-20 de ani, în sensul în care va trebui să gestionăm efectele evoluțiilor demografice ale schimbărilor climatice sau ale progresului tehnologic. În timp ce actuala dinamică a pieței muncii oferă mai multe oportunități pentru obținerea de către tineri a primului loc de muncă, mulți dintre aceștia riscă să rămână blocați pe termen mediu și uneori pe termen lung în locuri de muncă temporare cu jumătate de normă cu protecție socială limitată și cu posibilități limitate de a acoperi nivel, nevoile unui trai decent de unde și creșterea în amploare a fenomenului de ceea ce în engleză este numit in work poverty fie că o facem prin instrumentele domeniului nostru activitatea de tineret educația non formală sau voluntariatul considerăm că trebuie să avem pregătite pentru viitor politici și intervenții care să asigure o tranziție de succes a tinerilor către locuri de muncă decente atât azi cât și mâine. Prin urmare, principala temă propusă de președinția română în domeniul tineret se referă la creșterea adaptabilității tinerilor la provocările viitorului muncii, în baza căreia vom propune de altfel un set de concluzii ale Consiliului atingând subtemele menționate mai sus. Mai mult, când vorbim despre viitorul muncii, este important să includem perspective, idei și soluții din partea tinerilor, deoarece aceștia sunt în linia întâi a schimbărilor uriașe care au loc pe piața forței de muncă. Conferința Uniunii Europene pentru Tineret, eveniment de marcă în cadrul procesului de dialog al uniunii europene cu tinerii și care va fi organizat la bucurești în perioada douăzeci și cinci douăzeci și opt martie va propune tinerilor această temă de reflecție cu scopul de a i provoca pe aceștia să vină inclusiv cu soluții la această preocupare atât a lor cât și a noastră a factorilor de decizie. mutându ne către domeniul sport unul dintre obiectivele cheie ale președinției române este consolidarea unei europe a valorilor comune. printre aceste valori comune ne simțim în special legați de promovarea solidarității și a egalității de șanse. astfel prima prioritate pe care o propune președinția română se referă la accesul la sport pentru persoanele cu oportunități reduse nu voi repeta mesajul anterior cu privire la intențiile președinției române asupra programului erasmus. în schimb aș dori să subliniez dimensiunea incluziunii sociale prin sport pe care acest program o promovează motivul care din perspectiva sportului erasmus se regăsește în cadrul acestei priorități. în particular o subtemă pe care dorim să o explorăm în activitatea noastră în domeniul sport se referă la facilitarea accesului la sport pentru persoanele cu dizabilități unde vizăm adoptarea unui set de concluzii ale consiliului uniunii europene. practic ne propunem să identificăm factorii care inhibă participarea în activități sportive și totodată dorim să avansăm măsuri care pot contribui la ameliorarea calității vieții prin sport a persoanelor cu dizabilități de asemenea tot în contextul acestei priorități intenționăm să organizăm pe data de paisprezece iunie la constanța o conferință privind sportul și persoanele cu oportunități reduse în cadrul căreia va fi evidențiată și tema dizabilităților. în contextul actual al problemelor de dopaj și al deficiențelor în materie de conformitate cu regulamentele antidoping în care sunt implicați atleți, agenții naționale antidoping și chiar unele federații sportive. Este clar că depunerea unor eforturi eficace în materie de combatere a dopajului este mai importantă decât oricând. Uniunea Europeană și statele sale membre urmăresc îndeaproape aceste discuții, contribuind în mod constructiv cu o voce puternică la reuniunile Agenției Mondiale Antidoping în încheiere doresc să reiterez convingerea că relațiile foarte bune de colaborare dintre parlamentul european și românia se vor menține și în viitor în vederea asigurării succesului președinției româniei la consiliul uniunii europene. vă mulțumesc frumos! Vă mulțumim foarte mult, domnule ministru. Și haideți să începem și cu runda de întrebări cu care deja v-ați obișnuit. Și vom începe din nou cu doamna Șoidrova. Vă rog, două minute, doamna Șoidrova. Thank you very much. I have to raise... Mulțumesc frumos! Trebuie să vorbesc despre noul regulament privind Corpul European de Solidaritate, pentru că este un proces în, legislativ uh, în curs de desfășurare. Sperăm ca negocierile să se încheie și să se voteze în plenar în martie avem posibilitatea de a obține un acord bun cu Consiliul în acest an, sub președinția dumneavoastră, deci vă invit să ne ajutați și să păstrați acest program pentru tinerii de până în 30 de ani. Pentru că trebuie să-i ajutăm pe tineri să participe la activitățile de solidaritate. Mulțumesc! Dank. Vă mulțumim, domnule ministru, dacă puteți răspunde. Frumos! doamnă Sutrova, și vă asigur de tot sprijinul nostru. Mă bucur foarte mult că avem aceeași idee și suntem pe aceeași categorie când vine vorba de vârstă, și anume 30 de ani și mă bucur foarte mult. Vă asigur de toată susținerea noastră și sunt convins că împreună vom depune eforturile necesare astfel încât să reușim. Vă mulțumesc! Vielen herzlichen Dank, Silvia Costa. Mulțumesc, Silvia Costa. Mulțumesc, domnule ministru. Am apreciat uh, faptul că dumneavoastră ați dorit să prezentați una, o abordare transversală a egalității de acces în toate politicile pentru tineri, deci nu numai în programele care sunt dedicate tinerilor, ci tocmai o abordare transversală. Am fost foarte atenți la toate conferințele pentru tineri care au avut loc și la ce scop au avut acestea s-a văzut că se pot concretiza um, propuneri foarte bune, um, exact bazându-ne pe dialogul cu tinerii despre care ați vorbit și dumneavoastră și ni s-ar părea foarte interesant să vedem uh, ce se mai poate face în această direcție. Corpul European de Solidaritate, eu am fost raportor uh, fictiv pe acest dosar. Trei dimensiuni sunt importante aici pentru noi. Prima dimensiune este că um, e nevoie întotdeauna de o dimensiune transnațională în experiența pe care o au tinerii chiar dacă rămân în țara lor. Adică nu trebuie să se suprapună sistemele, ci tocmai să aibă acces la mai multe. Apoi, accesibilitatea sistemelor, foarte important, nu numai pentru cine are, de exemplu, um, provine din medii de migranți sau din uh, domenii defavorizate, dar tocmai responsabilitatea organizațiilor care îi primesc pe aceștia sau cei care propun anumiți tineri în acest scop și astfel duc la îmbunătățirea voluntariatului, a spiritului de cetățenie, cu o definiție specifică a um, normei Corpului de Solidaritate, care trebuie să fie concentrată pe cetățenia activă, pe um, voluntariat. Și, desigur, e, există și o componentă de formare, dar nu trebuie schimbat sensul propunerii, pentru că e vorba de construirea cetățeniei de, la, de jos în sus și ne bucurăm că dumneavoastră a spus practic același lucru și domnul Necov are o părere similară. Am mai avut ocazia să discut cu el. Mulțumesc, domnule ministru, vă rog. Mulțumesc frumos, doamna Costa. Cu siguranță este extrem, extrem de important dialogul cu tinerii. Va trebui să avem mult mai multe dezbateri, mult mai multe întâlniri cu aceștia și, bineînțeles, că împreună să găsim soluțiile care să ducă la rezolvarea problemelor. Cred că cel mai important este să ascultăm soluțiile cu care aceștia vin către noi, pentru că, de fapt, ei se confruntă cu problemele, iar noi va trebui să venim în întâmpinarea lor cu măsuri concrete astfel încât să evităm o bună parte din problemele cu care se confruntă. Da, sunt de acord cu tot ceea ce a spus dumneavoastră și reiterez că este extrem de important să avem un dialog cu cât mai mulți tineri. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumim, domnul Diaconu. Mulțumesc, mă bucur că vreți să aveți dialog cu tineri, îmi pare rău, eu nu sunt tânăr, Vă rog să aveți un dialog și cu un bătrân. Din păcate nu există un minister al bătrânetului, așa cum există un minister al tineretului, dar ne descurcăm. Uh, <laughs> mersi. Uh, uh, în Grecia antică, atunci când erau olimpiadele, se opreau războaiele între ei ca să facă sport. N-am învățat nimic din lucrul ăsta, acum e invers. Războaiele Luptele, crâncene, s-au mutat pe stadioanele de fotbal, cum știm foarte bine și vedem foarte bine din ce, în ce mai des. E un subiect care ne doare, ne interesează, avem în agenda un astfel de subiect, el uh, pleacă din Comisia Libe, acolo, noi suntem doar avizator, însă vă sugerez să fiți atenți, președinția românească, noastră în speță, pe acest subiect care chiar ne interesează foarte tare. E vorba de siguranța la evenimentele sportive, mai ales la, la meciurile de fotbal. Despre asta este vorba. E un subiect fierbinte, ne interesează pe toți. Mulțumesc. Tineri și bătrâni. Vă mulțumim foarte mult. Dacă nu mai putem merge cu familia pe stadion, avem o problemă cu toții, cred. Vă rog, puteți răspunde. Sigur că da, este un subiect care ne preocupă Mă preocupă și din perspectiva faptului că la bază sunt profesor de educație fizică și sport și cunosc o bună parte din problemele de pe stadioane. Este foarte adevărat că în ultima perioadă s-au făcut enorm de multe eforturi pentru a preîntâmpina asemenea cazuri, plecând de la ceea ce înseamnă o supraveghere corectă a stadioanelor, dar și a competițiilor sportive majore prin camere și infrastructură, sunt convins că în continuare împreună vom face eforturi comune pentru a, pentru a reuși să preîntâmpinăm asemenea cazuri. Noi, România, suntem preocupați de asemenea cazuri, ba mai mult de atât, după cum bine știți, în România se va organiza campionatul european 2020 și avem o experiență în acest sens. Suntem pregătiți pentru a organiza o asemenea competiție extrem de importantă și extrem de mare și sunt convins că vom avea o organizare, o organizare corectă pentru a asigura un climat corect tuturor celor care doresc să vină să vadă, de fapt, un spectacol fotbalistic, referindu-ne doar la ceea ce înseamnă Euro 2020, iar pe această cale vă adresez invitația de pe acum să ne fiți în tribune alături de noi la meciurile din cadrul campionatului european Euro 2020. Vă mulțumesc frumos! Vielen herzlichen Dank. Mulțumesc. Helga, te rog. Willst du nochmal? Ok. Nu, nu dorești cuvântul, înțeleg. Domnul Nemkov. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги. Mulțumesc, doamnă președintă. Dragi colegi, stimați miniștri, Aș dori să vă împărtășesc o experiență uh, personală. Împreună cu un coleg, um, cu care vă rog să transmiteți uh, salutările mele doamnei uh, Dancilă În ceea ce privește veniturile naționale, sunteți uh, pe ultimele locuri, dar uh, este important ca guvernul să lucreze la aceste lucruri și să închid, să uh, acopere decalajul dintre cei mai săraci și cei mai bogați. Și aceasta este o tendință pe care o vedem în România. Eu uh, am um, raportat, uh, am fost raportor pe noi uh, abilități în Europa. Și cred că agenda dumneavoastră este una foarte ambițioasă, să-i ajutați pe tineri să găsească locuri de muncă. Um, este un subiect care, mi este, um, care se află foarte aproape de raportul acesta pe care l-am redactat eu. Ce măsuri aveți în vedere pentru a-i ajuta pe tineri să treacă ușor și cu succes de la educație la un loc de muncă. Evident, trebuie furnizate resurse necesar, resursele necesare. Și atunci vă întreb ce părere aveți despre noul Fond Social European Plus și despre fondurile disponibile pentru ocuparea tinerilor. Apoi, ce părere aveți despre dialogul structural cu tinerii? Mulțumesc! Mulțumesc frumos. Sigur că dacă ne, ne preocupă foarte mult, ne preocupă foarte mult ceea ce înseamnă Fondul Social European. Suntem foarte bucuroși că o, un procent important financiar se alocă către ceea ce înseamnă uh, eliminarea problemelor și anume uh, mergând în zona șomajului și suntem bucuroși de, de acest lucru. Sigur că dacă este extrem de important să venim în întâmpinarea tinerilor pentru a limita cât mai mult șomajul în, în rândul tinerilor, dar pentru toate lucrurile acestea, așa cum spuneam și la întrebarea anterioară, este nevoie de o mult mai mare implicare a noastră, de o alocare bugetară consistentă pe acest domeniu, astfel încât să putem reduce procentul de șomaj în rândul tinerilor iar eu sunt convins că împreună vom depune eforturile necesare pentru ca în viitor să avem un procent limitat al șomajului în rândul tinerilor și totodată un aspect extrem de important este cel legat de aptitudinile digitale pe care va trebui să ne aplicăm și asupra acestui aspect. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc. Julie Ward, un minut, vă rog, nu mai mult. Uh, Mulțumesc frumos. Cred că tinerii dețin cheia în ceea ce privește succesul proiectului european. Iar energia și ideile lor sunt extrem de importante însă ei nu respectă regulile pe care le respectăm și noi și nu mă refer la legi, ci la norme culturale. De exemplu, uneori ne gândim la cultură și la artă într-un cadru foarte limitat. Cu toate acestea însă sunt foarte multe noi forme de cultură și artă hibride care îi interesează pe tineri. Arta de stradă, arta, cum este parcur, care este așa o zonă de tranzit uh, între mai multe arte și atunci trebuie să fim foarte inclusivi uh, și deschiși când vorbim despre artă și cultura tinerilor. Nu trebuie să excludem aceste forme noi pe care ei le inventează, ci să le, să-i apreciem pentru asta și să ne asigurăm că au uh, sprijinul financiar necesar pentru arta pe care și-o doresc ei. Vă mulțumesc! Bare Sigur că da, suntem de acord cu dumneavoastră că arta și cultura joacă un rol important în viața tinerilor, dar și în formarea acestora și pentru că toți sunt ministru al tineretului și sportului și sportul are un rol extrem, extrem de important în formarea tinerilor și consider că cele trei pot fi puse în aceeași, în aceeași direcție astfel încât să putem contribui și mai mult de atât sunt convins că alături de colegii mei, Ministrul Culturii, dar și Ministrul Educației, vom reuși să le punem pe toate cele trei și tinerii să-i îndrumăm pe calea cea bună. Mulțumesc frumos! Ja, vielen, vielen herzlich. Vă mulțumim foarte mult pentru acest schimb de opinii. Vă mulțumim încă o dată foarte mult tuturor celor uh, trei miniștri din partea României. Aș dori să mai spun două propoziții, dacă îmi permiteți, la sfârșit, cu privire la toate dosarele care privesc cadrul financiar multianual, mai ales cu privire la articolele la care, conform articolului 54 din regulamentul de procedură, avem competență portașată. Mă refer aici la LIBE, la ITRE, la programul digital, Europa Digitală și la alte dosare la care avem nevoie de un acord parțial cu Consiliul, măcar până la sfârșitul acestei legislaturi. Acest acord parțial după aceea va fi confirmat sperăm, la plenar în primă lectură. N-aș dori să vorbesc acum despre felul cum lucrează alte comisii, dar acolo unde suntem și noi uh, implicați trebuie să avem ceva de spus. Eu am dubii față de această procedură și vreau să mi le exprim aici, pentru că dincolo de dificultățile practice și de calendarul care presează tot timpul, pentru că nu avem foarte mult timp, există și anumite considerente strategice care contează la negocierile cu Consiliu. La negocierile cu Consiliul se aplică mereu regula care spune în engleză că nimic nu este convenit până nu este convenit totul și noi nu putem să încălcăm această regulă prin acorduri parțiale înainte să știm de fapt ce se va obține la negocierile CFM, la cadrul financiar multianual și care va fi dosarul care va primi ce sumă. Eu cred că atunci când e vorba de programul pentru uh, European Citizens, cetățenii europeni, trebuie să avem mare grijă pentru că noi ne dorim acolo mult mai multe fonduri decât ceea ce se vehiculează acum, care proporțional în continuare este o sumă foarte mică, dar noi vrem dublul acestei sume, decât, uh, deci dublul decât ceea ce avea înainte programul. Și atunci când vorbim și despre Erasmus, oricât de frumos este acest program și oricât de mult dorim să intrăm într-un parteneriat, să discutăm cu președinția Consiliului, uh, și acestea nu sunt cuvinte goale. Eu însă nu cred că negocierile formale sau informale pot fi de succes dacă nu ajung decât la rezultate parțiale. Mai ales la Erasmus sau la Europa Creativă vorbim despre mai mulți bani. Despre aceasta este vorba. Primim sau nu primim mai mulți bani? Și banii vor fi cei care vor fi decisivi pentru a ști ce conținut punem în aceste programe. Dacă, de exemplu, avem mai puțin bani la Erasmus, va trebui să ne gândim la alte proiecte noi, pe care nu mai putem să le mai introducem în Erasmus, deși noi le-am prevăzut. Deci trebuie să știm că de bani depinde conținutul și atâta timp cât nu știm câți bani avem, va fi foarte dificil să discutăm despre conținut și să ajungem la acorduri parțiale pe conținut. Vreau să-mi exprim această părere aici, pentru că mi se pare că și cu ambasadorul săptămâna trecută am avut ocazia să discutăm despre acest lucru și am explicat că nu este vorba de o neîncredere față de președinția română. Nu înseamnă că nu vrem să negociem cu dumneavoastră, să nu ne înțelegeți greșit, ci această atitudine incertitudine se datorează faptului că Comisia și-a înaintat foarte târziu propunerile și că ne aflăm acum în situația în care trebuie să stăm în expectativă, să încercăm totuși în același timp să obținem totul în primă lectură în Parlament, pentru ca să nu ajungem într-o discontinuitate, cum îi spunem noi, și să începem de fapt de la început cu dosarul. Însă mai mult de atât nu prea putem să facem sau poate că președinția română ar reuși, uh, ar reușește în cadrul acestei legislaturi uh, să taie nodul gordian al uh, negocierilor pe cadrul financiar multianual și atunci am putea să dăm drumul la negocieri adevărate, am putea în fine să discutăm despre conținut corect, pentru că înainte nu mi se pare posibil sau cel puțin nu mi se pare așa posibil cum ne-am imaginat-o noi Parlamentul care dorim să discutăm pe conținut. Vroiam doar să vă transmit această părere și nu vreau să se creeze impresia că noi nu vrem putem să negociem cu dumneavoastră. Vă rog frumos să ne înțelegeți că nu putem negocia atâta timp cât nu știm câți bani avem la dispoziție. Oricum, vă mulțumim foarte mult pentru că ați venit la noi în comisie, vă urăm mult, mult succes pentru președinția noastră în timpuri atât de grele, dar întotdeauna timpurile ni se par grele și eu sunt convinsă că dumneavoastră veți avea succes în aceste șase luni. Vă mulțumim încă o dată pentru prezență și ne urăm tuturor poftă bună și o pauză bună.